Chers collègues, nous a... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Mes chers collègues, stimați colegi, în data de 7 aprilie, vineri, a avut loc un nou atentat terorist într-o frumoasă capitală europeană, la Stockholm. Atentatul a fost realizat cu un uh, camion care a intrat în mulțime. Patru persoane și-au pierdut viața, 15 au fost rănite. Nu avem cuvinte să descriem aceste atrocități. Și ne e greu să ne exprimăm tristețea la doar două săptămâni de la comemorarea atentatului de la Londra, aș vrea să vă rog să ținem un minut de reculegere. Vă rog să vă ridicați și haideți să ne gândim cu toții la prietenii din Suedia. Je vous remercie. Vă mulțumesc. L'ordre du jour. Putem adopta ordinea de zi dacă nu aveți obiecții. Nu sunt obiecții. Așadar, ordinea de zi se consideră adoptată. Comunicările președintei. Dragi colegi, eu vă reprezint în deplasări. Din acest motiv, trebuie să vă spun cum a mers deplasarea mea la Consiliul de Ministri de la Malta. Voiam să vă dau feedback-ul meu de la participarea la Consiliul neoficial de ministri care a avut loc în Malta, în 25 uh, martie. Îi mulțumesc uh, colegului nostru pentru că a fost alături de mine. Veți găsi în dosare declarațiile de la Valeta cu privire la securitatea rutieră și la transportul maritim. Declarațiile au fost discutate și adoptate cu această ocazie. Când am luat cuvântul la Consiliu, am susținut cu tărie interesele Comisiei TRAN și interesele europene. În fața miniștrilor, și trebuie să știți că aceștia s-au pronunțat pentru securitatea rutieră și a chestiunilor maritime, este clar, în orice caz, că s-au adoptat poziții naționale și europene. Securitatea rutieră este un subiect foarte important care îi vizează direct pe toți cetățenii europeni. Vă amintesc cifrele, aproximativ 26.000 de morți uh, în trafic anual în Europa. Nu se mai poate așa. Trebuie să ne securizăm tot mai mult uh, drumurile ca să nu mai fie sinonim traficul cu uh, teamă și nenorocire. Sunt absolut convinsă că aceste subiecte trebuie discutate la nivel european este fundamental pentru schimbul de bune practici și mai mult decât atât pentru o reală armonizare a regulilor la nivel european. Așadar, la Malta, eu am amintit că Parlamentul European și Comisia TRAN au adoptat până acum numeroase rezoluții pentru securitatea rutieră și în sectorul maritim și, de altfel, v-aș propune ca în discuția noastră să revenim asupra securității rutiere la o viitoare reuniune a comisiei noastre. Și aș dori să-l rog pe domnul Jean Tot, care este uh, trimisul special al ONU pentru securitatea rutieră, care să ne prezinte discursul pe care l-a ținut și el la Malta. Și cu voia dumneavoastră aș dori ca la Comisia TRAN să uh, ne luăm un angajament puternic atunci când se va discuta uh, pachetul rutier să ne angajăm pe tema securității rutiere. Pentru că nu cred că trebuie să mai avem doar declarații ministeriale semnate de reprezentanții statelor membre, iar noi, legiuitorii, să nu ne asumăm răspunderea, pentru că trebuie să ne luăm răspunderea și să uh, facem presiuni legislative pentru a spori cât de repede securitatea rutieră. Bun, am zis-o. Începem acum dezbaterea noastră comună referitoare la digitalizarea întreprinderilor europene și standardele europene, punerea în aplicare a regulamentului 1025 per 2012, un pro- sunt proiecte de aviz destinate comisilor ITRE și IMCO. Raportor este domnul Telicca. Bine ați venit, domnule Telicca, vă dau cuvântul după care voi da cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți deputați dacă doresc să ia cuvântul. Însă, la sfârșitul dezbaterii, voi da, bineînțeles, cuvântul și reprezentantului Comisiei ca să aflăm realmente poziția Comisiei Europene. Domnule Telicca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, dragi colegi. Îmi face plăcere să abordez ambele subiecte, fiind o dezbatere comună. Și de altfel așa se va reflecta mai bine munca realizată până acum. Doamnă președinte, am să îmi permit să nu mai repet ce am spus la dezbaterea din februarie. Aș vrea doar să vă prezint ce am făcut la discutarea amendamentelor de compromis cu raportorii din umbră și să vă prezint modificările. În primul rând, nu spun doar din politețe, ci foarte sincer, că am apreciat cât se poate de mult uh, lucrul cu toți raportorii din umbră. Cu toții au uh, dat dovadă de o atitudine constructivă și uh, având 200 de amendamente am reușit să le discutăm într-o singură oră, la ambele avize. Este un mod de lucru foarte neobișnuit, însă foarte constructiv și profesionist. Vor fi colegi uh, poate dezamăgiți de faptul că nu avem o listă lungă uh, de oportunități. Dragi colegi, am făcut intenționat acest lucru. Cred că am avut până acum mult prea multe rapoarte și avize care conțineau liste de șanse. Și dacă ar fi să fac uh, o comparație, parcă am fi în secolul trecut și am discutat despre șansele reprezentate de introducerea automobilelor, fără să discutăm despre infrastructura necesară pentru a, o, pentru a profita cât mai mult de mașini. De aceea cred că este important să ne concentrăm pe subiectele fierbinți, pe ceea ce trebuie să se întâmple și din acest motiv nu am dorit să prezentăm o listă lungă de șanse uh, prezente în acest domeniu. Aș vrea să menționez trei puncte, de fapt 3 plus 1, care se regăsesc în avize și care reprezintă schimbări față de proiectul inițial de text. În primul rând, includerea IMM-urilor și a startup urilor Acestea s-au regăsit într-o oarecare măsură în proiectul de aviz și înainte, însă acum se reflectă mai adecvat în text, în urma compromisului. În al doilea rând, sectorul turismului este unul foarte important și am uh, menționat servicii legate de turism, și am trecut acum și la legătura mai extinsă dintre turism și transport. E clar că digitalizarea industriei va prezenta nenumărate șanse și pentru acest sector și am încercat să arătăm obiectivele acestui sector. Pe asta am pus accentul. Cea de-a treia schimbare se referă la crearea de locuri de muncă și la dimensiunea socială Însă, față de unele amendamente depuse, față de unele percepții ale colegilor, noi am încercat să trecem la o formulare pozitivă. Bine, negativ ar fi să spunem uh, stop digitalizării, pentru că ar putea să afecteze locurile de muncă, însă este oare acesta un motiv să oprim digitalizarea? Nu, din potrivă, Trebuie să se realizeze digitalizarea, dar să punem accentul pe uh, acei oameni care riscă să-și piardă locurile de muncă. Și cred că acesta trebuie să fie punctul central și după cum v-am spus, uh, încercăm să avem o formulare cât mai pozitivă. Cred că nu este cazul să insistăm din nou asupra finanțării. Sunt uh, clar șanse care vor apărea. Uh, sigur că infrastructura o să coste, însă nu am intrat uh, în detalii aici, ci mai degrabă am spus că trebuie folosită cât mai bine. Doamnelor și domnilor, un element nu se reflectă în avize, însă este foarte legitim. E vorba de securitatea cibernetică. Cu cât transportul va fi mai digitalizat, cu cât va fi mai automatizat, cu atât vor fi mai mari riscurile din acest punct de vedere. Însă noi am considerat că acesta nu este nici uh, momentul, nici locul pentru a da un răspuns și acestei probleme. Comisia a menționat că va pregăti uh, recomandări privind securitatea cibernetică la un moment dat Așa că va fi util să preluăm acele recomandări și în sectorul transportului. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, cam asta cred eu că merită menționat, pe lângă dezbaterea pe care am avut-o în februarie. Mulțumesc tuturor pentru cooperarea unică la pregătirea acestor compromisuri. Mulțumesc, domnule Telicica. Îi dau acum cuvântul doamnei Virkunen. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului raportor Telicca și tuturor raportorilor din umbră. Cred că atmosfera de lucru la reuniunile noastre a fost foarte bună, am lucrat într-un mod foarte eficient, după cum a spus și raportorul nostru, și am reușit să realizăm un aviz cât se poate de coerent și echilibrat. Și deci vreau să le mulțumesc tuturor. PPE-ul consideră că trebuie să accelerăm digitalizarea industriei. Credem că acest lucru este esențial pentru stimularea creșterii și ocupării în Europa. Acest lucru este benefic pentru toate sectoarele, inclusiv transportul și turismul, iar digitalizarea oferă multe șanse pentru a se uh, dezvolta sectorul transportului și turismului. Astfel, serviciile din aceste domenii se vor putea derula într-un mod mai economic și mai sustenabil. Credem că e important în avizul nostru să avem această atitudine pozitivă față de digitalizare. Chiar dacă știm că unii oameni se tem că se vor pierde locuri de muncă din cauza acestui proces – Trebuie să arătăm că digitalizarea va și crea noi locuri de muncă. Iar uh, mâna de lucru trebuie pregătită. Trebuie să-și dezvolte competențele, digitalizarea este importantă și Europa trebuie să fie un lider în acest proces. Cred că avizul nostru e foarte echilibrat și pozitiv din acest punct de vedere. Aș vrea să mă refer și la standarde. Am înțeles că raportorul uh, s-a referit la ambele avize, deci și standardele europene. Acestea sunt foarte importante ca să putem uh, degaja toate profiturile potențiale de pe urma digitalizării. Europa trebuie să încerce să dezvolte standarde care să fie apoi introduse la nivel internațional. Standardizarea este un mod de a promova noi servicii și noi inovații în sectorul transporturilor. Grupul PPE consideră că în acest aviz avem o abordare foarte coerentă și echilibrată față de standarde și standardizare și vreau să îi mulțumesc raportorului Pavel Telici și pentru acest lucru și de asemenea tuturor raportorilor din umbră. Cred că uh, comisiile competente în fond trebuie să țină cont de avizele noastre. Am aflat că calendarele sunt destul de dificile uneori. Uh, unii și-au redactat textul principal în același timp când noi ne redactam avizul. Dacă doream realmente să-l influențăm, ar fi trebuit să pregătim avizul un pic mai repede la TRAN. Dar nu știu, poate că ești din cauza vacanței de Paște. În orice caz, mulțumesc tuturor pentru buna cooperare. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Uiheli. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Doamnelor și domnilor, domnule Telicca, am încheiat uh, un, o perioadă foarte importantă și interesantă și concluziile sunt următoarele. Atunci când vorbim despre viitor, experții și deputații de la diferitele grupuri politice ajung la discuții foarte fructuoase cu privire la provocările noastre comune. Și sunt de acord cu ce a spus domnul Telicca de mai multe ori. Ne aflăm în mijlocul unei noi indust- revoluții industriale. Dacă e să ne gândim la uh, vremea vechii revoluții industriale, ne vom da seama că um, aceasta nu a acoperit doar anumite sectoare din industrie. Revoluția industrială a influențat uh, toate domeniile vieții și a dus la schimbări importante de structură. De aceea trebuie să fim cât se poate de responsabili față de aceste schimbări în Uniunea Europeană și cred că avizul domnului Telicca este un exemplu foarte bun în acest sens. Eu am susținut întotdeauna turismul și vreau să-i mulțumesc domnului Telicca pentru că a acceptat propunerile mele. Am uh, vorbit despre industriile creative și acestea pot fi foarte importante pentru noi în Uniunea Europeană. Așadar, per total, cred că avizul pe care îl avem este unul de foarte bună calitate. În ceea ce privește standardele, aș vrea să spun că avem nevoie de un sistem de standarde foarte simplu și clar, care să poată fi folosit uh, foarte bine și care să permită comerțul electronic și să uh, diminueze povara administrativă inutilă. Așadar, trebuie să luăm decizii importante care să ne ajute să ne pregătim pentru noua revoluție industrială. Grupul SND susține toate propunerile și aș dori să mulțumesc colegilor noștri și raportorilor din umbră și, desigur, îndeoseb domnului Telicca pentru munca foarte pozitivă pe care a realizat-o și voi avea plăcerea să mai colaborez și, cu, și pe viitor cu el, sper. Mulțumesc, domnul Zile nu este aici, așadar o să-i dau cuvântul doamnei Kilönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Telicca, cu care am avut o colaborare foarte bună, astfel încât nu mi-e deloc greu să-mi exprim acordul în calitate de raportor din umbră. Standardizarea și trecerea rapidă la digitalizarea sectorului transporturilor sunt necesare iar avizul pune accentul pe faptul că aceste procese trebuie să se desfășoare în special în avantajul sectorului turismului. La elaborarea acestui raport, pentru mine, fundamentală este informația în ceea ce privește conceperea sistemului transporturilor, este important să ținem seama de aplicațiile mobile, de tehnologiile de conectare. Acestea toate sunt factori de facilitare, pe de-o parte, însă în același timp permit stocarea de date și informații și interconectarea acestora. Trebuie să avem în vedere crearea de stimulente în legislația europeană și asta fără întârziere. Trebuie să creăm pentru IMM-uri oportunități reale în sectorul digitalizării. E foarte important ca ele să dispună de acces îmbunătățit la finanțare, fiindcă foarte multe dintre instrumentele puse la dispoziție la nivel european în acest sens presupun costuri foarte mari de accesare, timp și eforturi deosebite pentru accesare. Asta trebuie rezolvat. Mulțumesc foarte mult și acum domnul talor din partea grupului Verzilor. Uh, well, thank you very much, Chair. Um, as the more Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Așa cum probabil v-ați dat seama cu toții, nu sunt Jill Evans. A trebuit să întârzie, însă a transmis prin mine un mesaj în legătură cu aceste două rapoarte. Industria europeană în curs de digitalizare presupune provocări ca și oportunități însemnate, în special în sectorul transporturilor. Colega mea consideră că textul abordează unele dintre aceste probleme și provocări. S-a bucurat să constate că unele dintre amendamentele transmise cu privire la posibilele schimbări sociale pe care le va presupune digitalizarea, ca și textul privind sustenabilitatea, se regăsesc în acest aviz. Referitor la standardele europene, și avizul aferent consideră că textul de compromis este foarte bine echilibrat și se bucură să constate că au fost incluse unele dintre amendamentele transmise de Jill Evans, în special cu privire la schimbările climatice, turism, intermodalitate și accesibilitate. De aceea, dorește să mulțumească foarte mult raportorului și este pregătită să susțină de plin ambele rapoarte. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc foarte mult, domnule Taylor. Nu, să știți că nu v-am confundat cu doamna Evans, jur pe roșu. Trecem mai departe, doamna Iuto. Numele grupului FDD, vă rog. Nu, doamna Amatu, îmi cer scuze. Nu, colega mea, colega mea nu este prezentă în sală și, din păcate, nici nu mi-a lăsat, nu mi-a transmis un mesaj pentru dumneavoastră. Bun, atunci trecem mai departe. Îi dau cuvântul domnului Vin Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. Și aș dori să reacționez la cele spuse de doamna Verconen. Vă mărturisesc că mă irită întrucâtva faptul că ne ocupăm aici de elaborarea de avize, în timp ce comisia care are competența pe fond și-a încheiat deja activitatea. Mi se pare că, din punct de vedere democratic, un mod de a proceda ca acesta e foarte inadecvat. Voi reveni asupra acestui subiect la reuniunea coordonatorilor. Însă ce aș vrea să mai spun este că ar trebui să ne organizăm ceva mai bine și să ne organizăm între noi uh, mai bine în ceea ce privește lucrările pe care le desfășurăm. Adică nu să facem noi aici un aviz după ce comisia responsabilă pe fond și-a încheiat activitatea deja. Mulțumesc, domnule Van de Camp, și acum doamna de Monte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului și raportorului din umbră pentru munca depusă. Mulțumesc și eu pentru că s-a inclus uh, o parte din text uh, cu privire, o parte în text privitoare la turism, prea adesea uitată și lăsată deoparte când uh, vorbim despre digitalizare, deși în realitate comisia noastră care are tocmai această competență ar trebui să se ocupe de subiectul acesta. Și acum, Trebuie să mai precizăm că în ceea ce privește turismul, Comisia se uh, pune accentul pe industriile creatoare, inovatoare și e foarte bine că se ține seama de asta și în acest aviz. De asemenea, este important ca legislația, normele legislative să fie adecvate acestui sector digital. Nu putem să venim cu texte de lege detașate de acest proces al digitalizării care ține de viitorul nostru. Apoi, ceva legat de apărarea consumatorului, chiar dacă nu este neapărat uh, de competența IMCO, inclusiv în ceea ce privește titlurile de călătorie pentru că vor exista mereu platforme care să ofere genul acesta de servicii și noi trebuie să ne asigurăm că ă, consumatorii vor fi apărați și în ce privește transparența și în ce privește interoperabilitatea între diferitele moduri de transport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, de, doamna de Monte, și acum mă adresez imediat comisiei în special raportorului din umbră, care se ocupă de ceva ce ține de uh, un consens, întrucât toată lumea este în principiu de acord cu cele spuse. Revoluția tehnologică există, în special revoluția digitală și acum cum trebuie ea adaptată sectorului transporturilor, uh, ce aveți în vedere, care este calendarul pe care vi-l propuneți și ă, asta în special în ce privește inițiativele legislative, pentru că doamna de Monte se referea la platformele digitale din diferitele state membre și se constată că există unele probleme la nivelul unora dintre aceste platforme. Ne puteți oferi răspunsuri la întrebările colegilor noștri? Îi dau cuvântul domnului Gonzales, dacă este în sală, vă rog să ridicați mâna, unde vă aflați? Da, sunteți în sală, bună ziua. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, Connect. So I păi, don't know whether I would be... Reprezint DG Connect. Nu știu dacă voi reuși să răspund tuturor întrebărilor adresate, dar ce aș dori să fac inițial este să le mulțumesc în primul rând raportorilor, pentru că țin seama de dimensiunea transporturilor în ceea ce privește această industrie și în ceea ce privește standardizarea. Există unele critici în acest aviz în legătură cu faptul că el se concentrează, că, că ne-am concentrat prea mult pe backup-urile automate. Am vrea să liniștim eurodeputații, asigurându-i că sectorul transporturilor această inițiativă nu se concentrează numai pe această problemă, este mult mai amplă și va avea în vedere toate efectele digitalizării și inovării digitale, inclusiv în alte sectoare, nu doar în cel al transporturilor. Inițiativa aceasta este menită să susțină inovarea și se referă la aducerea la oaltă a proceselor logistice și productive și din alte sectoare, fabricarea de produse, serviciile, toate aceste sectoare vor beneficia de pe urma sa. E vorba de, practic, un model de afaceri propus de industria europeană care să-i permită să se situeze într-o poziție mai favorabilă pe scena internațională, să stimuleze creșterea și competitivitatea. Și atunci, întrucât acum ne aflăm într-un moment foarte important de răscruce, încercăm să aducem la oaltă cercetarea și inovarea și considerăm că sectorul industrial și părțile interesate din Uniunea Europeană sunt într-o poziție bună de a profita de pe urma acestui proces la nivelul scenei internaționale. De curând la Roma am văzut că s-a semnat de către 27 de state membre și alte două state din EFTA un uh, document pentru susținerea acestei automatizări. De asemenea, se vor testa primele standarde în acest sector, însă avem în vedere nu doar această dimensiune, ci și alte dimensiuni ale sectorului transporturilor, legătură cu amendamentele care s-au propus și în conformitate cu dimensiunea la care s-a referit uh, raportorul, privitoare în special la IMM-uri, startup-uri, crearea de locuri de muncă, Așa cum am arătat, turismul este un sector important în Uniunea Europeană, dar avem în vedere și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, digitalizarea în transporturilor europene, care reprezintă, cum spuneam mai devreme, nu doar uh, un fenomen ce afectează turismul, ci un fenomen orizontal care afectează multe alte sectoare. Referitor la standarde, vă pot confirma că vrem să susținem prin intermediul lor interoperabilitatea din sistemelor de transporturi și interconectarea. În acest sens am uh, elaborat studii de cercetare și vom continua să susținem organizația de standardizare și la nivel european și la nivel internațional, pentru că toate aceste probleme sunt pertinente la nivel sectorial și transsectorial dacă sunt folosite așa cum se cuvine. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Gonzales, pentru acest punct de vedere din partea Comisiei Europene. Domnul Vin van de Camp, voiam să vă informez, chiar dacă vom discuta despre asta și în reuniunea coordonatorilor, Referitor la voturi, vă informez că în Comisia ITRE votul va avea loc pe 24 aprilie, deci peste 15 zile, iar în Comisia INCO votul a fost amânat, va avea loc în mai, ceea ce ne lasă o marjă de manevră nouă în calitate de comisie, dar și raportorului. Deci, asta ținând seama de faptul că și în și în ITRE uh, aveți o, un sprijin amplu și vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi de toate îmi exprim aprecierea față de faptul că Comisia ne liniștește, cum că transporturile automatizate și interconectate nu sunt uh, rodul unei, unui accent exclusiv pus de către Comisie, ci că aceasta se ocupă de problema aceasta la nivel transsectorial. Asta ne liniștește. Apoi, cât privește turismul ca atare, există între sectorul turismului și sectorul transporturilor o întrepătrundere importantă. Deci este foarte important ca cele două dimensiuni să fie tratate la oaltă în interconectare, chiar dacă ele sunt caracterizate și de anumite mm, particularități proprii S-a transmis un amendament din partea mea, amendamentul 57, dar ne-am bucurat de uh, un sprijin amplu de, că, din partea colegilor pe marginea uh, amendamentelor transmise în ambele avize. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc domnului Telicca! Votul va avea loc mâine dimineață la ora 9, vă reamintesc acest lucru, sper că v-ați notat ora și trecem mai departe. Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri și dau cuvântul doamna Bilbao, doamnei Bilbao, care este raportor, apoi raportorului fictiv, după care voi deschide dezbaterea și apoi voi da cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Da, la semana pasada tuvimos ya en Estrasburgo. Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută la Strasburg am avut o întâlnire cu părțile interesate. Am prezentat cinci amendamente de compromis, patru dintre acestea vizează protecția datelor. Am ridicat de, Libe a ridicat de asemenea o îngrijorare pe care a sprijinit-o doamna Montero Aguiar, din partea grupului PP. referitor la durata de păstrare a datelor. Când trebuie să dispară aceste date? Dacă, trebuia să, dacă aceste date trebuiau să dispară în mod automatic sau imediat? În urma consultărilor cu juriștii lingviști am ajuns la un acord o propunere care, după cum spuneam, este luată în calcul în cele patru amendamente de compromis, unde se afirmă că această informație trebuie să dispară în mod automat, însă fără întârzieri uh, um, inecesare. Această formulare uh, răspunde atât îngrijorărilor Comisiei Libe, cât și îngrijorărilor deputatei grupului popular. Cel de-al cincilea amendament vizează introducerea amendamentului uh, care prevede menționarea naționalității, însă cu caracter voluntar. Înțelegem că introducerea acestui tip de date, naționalitate, facilitează informații referitor la familie, cât și în ceea ce privește operațiunile de salvare și măsurile care trebuie luate imediat uh, în urma unui accident. Iată, în linii mari, ce am discutat, cel puțin uh, acesta a fost mesajul pe care ni l-au transmis alte grupuri. Există un consens destul de amplu, însă aștept cu interes să vă ce au de și ceilalți raportori din umbră, să vedem dacă acest consens într-adevăr îl putem observa și astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Monteiro de Aguiar, mulțumesc foarte mult. Aș dori mai întâi de toate să le mulțumesc colegilor care s-au ocupat de acest dosar. Am colaborat foarte bine și, așa cum arăta și doamna Bilbao, au fost înaintate 86 de propuneri de amendamente și 5 propuneri de compromis. Cât privește sprijinul nostru pentru sistemul electronic pe care va trebui să-l uh, adopte statele membre în vederea garantării unei mai mari flexibilități pentru micii operatori, fără îndoială considerăm că va trebui ca pe viitor portalul unic european, ghișeul unic european să fie actualizat. Deocamdată însă se pare că nu suntem pregătiți pentru asta, nu se poate concretiza deocamdată acest proiect. Apoi amendamentul 60 pe care l-am înaintat eu cu privire la călătorile de lungă durată, am uh, propus o derogare pentru transmiterea informațiilor. Mă refer mai exact la călătorile de scurtă durată cu durata deci de sub o oră. Cred că e nevoie de o anumită flexibilitate. Apoi, referitor la termenul acela de 10 minute pentru transmiterea informațiilor, asupra acestui punct s-a stârnit o discuție importantă, pentru că este în joc până la urmă siguranța călătorilor, dar avem încă unele semne de întrebare cu privire la capacitatea operatorilor de a transmite răspunsurile uh, într-un termen atât de scurt și cu informații corecte. Pentru că vorbim de un sistem automatizat, digital, de aceea trebuie să fim extrem de atenți, să nu există suprapuneri de informații uh, sau să nu, se, să nu apară erori care să necesite o verificare suplimentară. Apoi, reducerea perioadei de înregistrare pentru statele membre. Eu aș propune în legătură cu acest subiect un termen de 24 de luni, așa cum se și spune la amendamentul 85. Cam atât din partea mea. Dezbaterea în rest a fost foarte fructuoasă, s-au degajat 5 compromisuri foarte bune, deci consider că textul în ansamblul său este un text bun. Mulțumesc, domnul Imri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului pentru acest aviz. Am colaborat foarte bine. Colegii s-au întrunit în mai multe reuniuni pentru a discuta despre o seamă de probleme. Sunt de acord că trebuie evitate dublările, suprapunerile și înregistrarea călătorilor trebuie să se facă într-un mod cât mai eficient. Consider că merită susținută propunerea care să arate foarte clar cine are nevoie de un sistem de gestiune automată și cine nu pentru comunicarea datelor. Sigur că aș putea insista pe marginea aspectelor tehnice, dar am făcut-o deja în cadrul reuniunilor anterioare. Noi, SND, susținem aceste propuneri și le uh, dorim adoptate. Mulțumesc și acum doamna Kilonen. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc foarte mult și raportorilor, raportorilor din umbră, pentru munca depusă, care este foarte bună și constructivă. Am avut propuneri de modificare, amendamente de foarte bună calitate în ceea ce privește, de exemplu, protejarea informațiilor, domeniul de aplicare, și uh, în ceea ce privește, de exemplu, sectorul transporturilor fluviale. Există o serie întreagă de acțiuni interesante din punct de vedere comercial, în special în ceea ce privește transportul între insule. Mulțumesc foarte mult, doamnă Chilonen, domnule Taylor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult și domnei Bilbao la reuniunea uh, raportorilor din umbră de săptămâna trecută de la uh, Strasburg am discutat și vă pot spune că susțin toate amendamentele înaintate la Strasburg. O chestiune fundamentală pentru mine este să se asigure o protecție adecvată a datelor călătorilor de la bordul acestor nave. Am înaintat uh, amendamente pentru a ne asigura că aceste date nu se pot folosi decât pentru asigurarea siguranței, pentru garantarea siguranței și în acest sens trebuie respectată legislația Uniunii Europene. Mă bucur așadar că această dorință noastră se reflectă în text și la vot vom susține raportul dumneavoastră. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Mulțumesc foarte mult, domnule Taylor. Am să dau acum cuvântul comisiei. Bună ziua, doamnă Confșesca, de la DG Move. Vă urez bun venit din nou în cadrul comisiei noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru acest bun venit călduros. Bună ziua tuturor! Aș dori înainte de toate să-i uh, mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru efortul depus asupra acestui dosar. Salutăm uh, toată munca depusă până acum. În ceea ce privește cele tocmai spuse, referitor la amendamentele de compromis care urmăresc să clarifice felul în care sunt gestionate datele furnizate. Credem că lucrurile au urat foarte bine, merg pe calea unei clarificări. De asemenea, am văzut că o parte dintre dumneavoastră încurajează folosirea unor mijloace de comunicare moderne și electronice. Aș dori să reamintesc aici declarația miniștrilor de la Valeta, la care a fost prezentă și doamna președinte în urmă cu două săptămâni în Malta, când uh, s-a discutat și de faptul că statele membre văd foarte clar că este nevoie să se introducă un sistem electronic de raportare pentru transportul maritim. Aș dori să punctez acele amendamente care urmăresc să reducă intervalul pentru raportarea datelor privind pasagerii, considerăm că trebuie să ne asigurăm că aceste date sunt comunicate rapid, însă trebuie să ne asigurăm în același timp că există un anumit interval la dispoziție pentru a verifica datele, pentru a ne asigura că sunt corecte. O altă observație suplimentară Doamna Kilonen și domnul Tyler vorbeau de datele cu caracter personal. Este într-adevăr deosebit de important că orice comunicare a datelor cu caracter personal se va face respectând pe deplin legislația Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, legislație care s-ar fi aplicată oricum, pentru că în așa fel s-a conceput amendamentul. Recunoaștem oricum că pentru Parlament este o chestiune foarte delicată. Salutăm așadar efortul depus de raportori. Dați-mi voie să spun deja acum, nu am să repet pentru următorul raport, așteptăm cu mare interes să colaborăm cu dumneavoastră și cu Consiliul în următoarea etapă pentru a finaliza cele trei propuneri care se referă la siguranța pasagerilor, Sperăm că vom face acest lucru în timpul uh, președinției malteze. Eu sunt convinsă, sunt optimistă că putem reuși să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult, doamne Kovșinska. Încerc, uh, sper că voi reuși după la a treia oară să pronunț corect numele. Am să dau acum însă cuvântul raportoarei noastre, doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult tuturor grupurilor pentru colaborarea constructivă și pozitivă de asemenea și personalului care ne-a fost alături, care ne permit în acest fel să adoptăm atât de ușor aceste rapoarte. Într-adevăr, nu am intrat în uh, amănunte în ceea ce privește celelalte amendamente pe care le-am discutat deja, m-am limitat doar la cele puncte uh, uh, ușor mai problematice. Acum însă am să răspund și la o parte din neliniștile comisiei. Vom retrage amendamentele 17 și 18. Am explicat deja de ce, pentru că în acele amendamente se introducea un interval mai redus decât cel introdus de comisie pentru a analiza excepțiile. Ne-au convins că trei luni nu erau de ajuns Argumentul uh, decisiv a fost următorul, dacă în trei luni nu reușeau uh, din uh, chestiuni de procedură să um, vină cu un răspuns, ideea era oricum să ajungem la o soluție favorabilă. Dorem să fac o trimitere în acest sens pentru a liniști un pic comisia. Aș dori să scot în evidență faptul că amendamentele de compromis au inclus acele aspecte um, importantă pentru toată lumea. Când vorbim de informații care sunt colectate într-un mod automat, ni se părea excesiv uh, să colectăm aceste informații pentru curse care puteau dura jumătate de oră, o oră. Trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile de fapt, pentru că în uh, întâlnirile noastre am discutat dacă mai corect, era un interval de 10 minute, care pentru majoritatea grupurilor era prea puțin timp, însă 30 de minute ni se părea prea mult. Sperăm să ajungem în cele din urmă la un acord pentru a găsi soluția cea mai potrivită. Aș dori, după cum spuneam, să mulțumesc tuturor pentru efortul depus și cred că în cele din urmă va ieși un raport bun pentru că toată lumea a făcut tot posibilul pentru a ajunge la acest punct comun. Cam atât mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bilbao. Vă reamintesc că votul va avea loc mâine dimineață la ora 9. Continuăm, trecem uh, la um, sistemul de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip roro ferry și navelor de pasageri de mare viteză. Dau cuvântul raportorului, domnul Riche, după care vor lua cuvântul raportorii din umbră, și am să rog de asemenea Comisia să răspundă la întrebările care vor fi ridicate pe parcurs. Îi dau cuvântul domnului Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor raportori din umbră. E vorba de programul Comisiei, uh, programul REFIT. E vorba de un raport care modifică o directivă și abrogă o altă directivă, practic, E vorba de un raport destul de tehnic. Ideea e de a reglementa într-un mod mai specific inspecțiile acestor uh, nave. E vorba de nave pe care oricine l-a luat odată în viață, poate chiar mai mult. Știți că încărcarea vehiculelor face ca aceste nave să fie deosebit de încărcate în partea anterioară, anterioară și să fie deosebit de expuse unor uh, avarii, s-au înregistrat incidente, știm de pildă că în Suedia nu de mult sau în Corea de Sud recent s-a produs uh, drame um, există două trăsături care um, demarcă aceste nave, există un număr considerabil de pasageri și totul se derulează în foarte puțin timp. Iată așadar specificitatea acestora. Am avut o întâlnire de lucru cu raportorii de, din umbră, s-au înaintat 15 amendamente și am stabilit să nu venim cu amendamente de compromis, să analizăm mai bine amendamentele uh, deoparte, pentru că fiecare amendament aducea și aducea aportul la întreaga construcție a, raport, a raportului. Am stabilit așadar că nu vom veni cu amendamente de compromis și că vom vota în cele din urmă um, asupra tuturor amendamentelor. Ideea fundamentală era de a defini, de a defini uh, inspecțiile, să va face o inspecție uh, Um, când nava este ancorată și o uh, inspecție pe traseu. Și că intervalul dintre inspecții, comisia propunea să fie de ce puțin 5 luni. Nu se putea organiza o inspecție azi și alta mâine. Am propus să introducem un interval de 5 până la, mai, mai, mai degrabă în loc de 5 la 6 luni, de, să fie intervalul de 4 la 8 luni, uh, am discutat cu diferite actori eh, implicați, atât cu armatorii, cât și eh, cu um, inspectorii și uh, reprezentanții ai uh, echipajului. În al doilea rând, am cerut ca în acest raport să se acorde un caracter uh, prioritar navelor de tip roroferi și navelor de pasageri de mare viteză, pentru că în acest fel a, am răspuns dilemei fie de a nu inspecta navele, fie de a nu organiza inspecții care să depășească numărul uh, limita anuală. În acest fel, uh, putem asigura statele membre respectarea uh, criteriilor anuale și inspecția navelor. Inițial, inspecția echipajului nu era prevăzută în regulament, pentru că inspecția echipajului are efecte și asupra siguranței pasagerilor și eh, asupra siguranței navei în general, lucru care părea corect, se este o posibilitate, așadar nu este o obligație. Există țări care, în mod explicit, ar dori să introducă o inspecție ulterioară atunci când Um, un fer este realocat. Nu există însă obligație. Iată așadar, pe scurt, ce am făcut. Cred că am uh, lucrat bine. Uh, e destul de neobișnuit că nu există amendamente de compromis, dar uh, reflectă acordul general. Cele 28 amendamente vor fi discutate mâine. Mulțumesc foarte mult, domnule Riche. Dau acum cuvântul doamnei Montero, vă rog. Obrigada, senhora președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru tot efortul depus. Am purtat deja o dezbatere și, într-adevăr, în cele din urmă, trebuie să vedem cum vom putea să trecem peste divergențe pentru ca amendamentele pe care uh, le-am adus să fie satisfăcătoare. Două observații. Vorbim foarte mult despre siguranța navelor, ci încercăm să eliminăm barierele administrative, lucru cel mai important. O observație referitoare la, trans, la modificarea categoriei uh, este important ca siguranța să nu aibă de suferit. Dacă luăm în calcul că deja se pot face inspecții în acel interval, poate că ar fi trebuit să se introducă mai multă flexibilitate când vine vorba de organizarea inspecțiilor uh, regulate. În continuare, odată făcute inspecțiile, există o serie de obligații care poate ar putea fi eliminate să vedem dacă nu ajungem în cele din urmă la același lucru, la suprapunerea inspecțiilor. Mie mi se pare că această propunere trebuie să vină cu un răspuns la toate aceste întrebări. Și o ultimă observație privind definiția inspectorului. E vorba de inspecții care sunt realizate de inspectori autorizați de statul de pavilion. Există un amendament în acest sens pentru ca inspectorii de pavilion să dispună de asemenea de competențele necesare pentru a efectua o asemenea inspecție. Este important ca în baza de date DATIS, creată odată cu această propunere, să dispunem de informațiile necesare pentru a evita acele suprapuneri. Încă o dată, domnule raportor, mulțumesc pentru efortul dumneavoastră, mulțumesc și raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Monteiro. Acum îi dau cuvântul uh, domnului Ușelin. Riké alelnök úrnak, mint jelentéstevőnek, de ezt nem csak a kollegialitás. Vă mulțumesc, tot ce pot să vă spun e... Nu pot decât să-l felicit pe domnul Riche pentru acest document. Nu spun acest lucru doar în calitate de coleg, ci pentru că am ajuns, asupra unei, am ajuns la un acord asupra tuturor punctelor, așa că propun să adoptăm acest document. Raportor, raportorul a identificat corect suprapunerile. A încercat să îmbunătățească eficiența sistemelor de control pentru navele de tip roroferii și navelor de pasageri de mare viteză. În ceea ce privește statele membre, ele vor efectua o evaluare de risc în, în funcție de porturi. Iată primul amendament la ce se referă. Aș dori de asemenea să profit de această ocazie pentru a reprezenta Ungaria, această putere maritimă bine cunoscută, era spus ironic, bineînțeles, ca să intru și eu în clubul uh, țărilor care navighează pe mare. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Kilonen. Mulțumesc foarte mult. Nu am nimic de adăugat. Haideți să continuăm uh, în acest spirit de consens. Domnule Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, vă mulțumesc, domnule Riche, un raport excelent, un uh, efort constructiv la întâlnirea, grupul, la întâlnirea cu raportorul din umbră, vă sprijinim pe deplin. Raportul vine la țanc pentru că marchează împlinirea 30 de ani de la incidentul de la Zebrue, când uh, un uh, ferry de mari dimensiuni s-a răsturnat, provocând moartea a peste 100 de uh, pasageri și membri ai echipajului. Aveți dreptate, este foarte important ca acest proces să se simplifice și să îmbunătățească legislația existentă. Este foarte important să prevenim, să preîntâmpinăm uh, producerea unei tragedii de acest tip în viitor. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Wim van der Kamp. Am o singură întrebare pentru domnul Riche. Am înțeles că așa zisul memorandum de înțelegere de la Paris există privind siguranța navelor. Acum, întrebarea e, vom continua cu acest document sau uh, vom uh, porni pe o cale nouă? Iată întrebarea mea. Pentru că vorbim de uh, nave care circulă în ape internaționale. Mulțumesc, dau cu cuvântul Comisiei Internaționale, Comisiei Europene. Ați văzut un raport care cere să vă poziționați clar uh, referitor la anumite aspecte ale directivei, deosebire în ceea ce privește intervalul între inspecții. E un efort care s-a bucurat de consens, reiau aici de fapt cuvintele um, raportorilor din umbră, care îl consideră un raport excelent, este uh, Uh, pentru prima dată când se întâmplă acest lucru, nu există amendamente de compromis. Iată de ce aș dori să văd care e părerea Comisiei Europene referitor la aceste propuneri și avizul pe care îl emite. Vă rog să răspundeți la toate aceste întrebări. Aveți cuvântul, doamna Kovșinska. Thank you, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur și eu tuturor celor care au luat cuvântul și îl felicit pe domnul Riche pentru că uh, a fost vorba de un uh, dosar foarte tehnic și uh, toate amendamentele arată cât de bună a fost munca raportorului și cât de bine a reușit să explice uh, procesul de lucru. Salutăm propus, propunerile de amendament care clarifică propunerea noastră și aș vrea să răspund imediat la întrebarea doamnei președinte. Amendamentele propuse referitoare la intervalul minim între cele două inspecții anuale trebuie, într-adevăr, cum a spus domnul Riche, să permită menținerea unui decalaj suficient între cele două inspecții. Și aici avem o flexibilitate în ceea ce privește alegerea celor mai bune intervale de timp, însă ce a propus domnul Riche poate fi acceptat de noi cu ușurință. În al doilea rând, domnul Riche s-a referit uh, la un amendament specific privind uh, modul de a trata, nu vreau să spun situații riscante, dar e vorba de situația uh, navelor de tip Roro ferry care au uh, un regim mai strict de inspecție și care trebuie să depindă și de uh, controlul statului de port. Și aici e posibil să avem reacții din partea administrațiilor maritime naționale. Înțeleg obiecțiile dumneavoastră, însă credem că se pot atinge același obiect, aceleași obiective cu o ușoară reformulare și uh, mă gândesc mai ales la amendamentul uh, 17. Următorul subiect pe care doresc să-l menționez salutând propunerea de amendament a raportorului, ține de specificarea termenului când să se raporteze rezultatul inspecțiilor, când să se introducă în baza de date. S-a vorbit de un termen de 72 de ore în loc de 24 de ore, însă aici uh, înțelegem uh, care e ideea membrilor Comisiei TRAN. Doamna Montero a pus o întrebare referitoare la uh, transferul de categorie. Aici vă referiți la o chestiune deja acoperită de amendamente. Uh, Poate că nu e necesar neapărat acest amendament, însă cred că putem să mai lucrăm pe acest punct. V-ați mai referit uh, la chestiunea calificării inspectorilor, credem că este foarte important, într-adevăr, să se garanteze un nivel adecvat de calificare a inspectorilor, pentru că numai așa putem să uh, ne asigurăm că există un uh, nivel minim uh, de calitate a inspecțiilor. Așadar, suntem de acord cu obiectivul, însă trebuie să vedem cum să-l încadrăm cât mai bine în contextul acestui raport. De asemenea, am vorbit despre chestiunea uh, conectării, să ne asigurăm că există interconectare între diferitele baze de date. Noi ne-am uh, gândit ca baza de date a inspecțiilor să fie bazată pe una existentă însă uh, trebuie să mai discutăm despre posibilitățile de interconectare. Pentru că nu va exista o legătură directă între diferitele regimuri de inspecție, însă o să ținem cont de faptul că aceste amendamente vă preocupă îndeosebi. Siguranța este o parte foarte importantă, într-adevăr, a transportului maritim. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna Copcesca. Îi dau din nou cuvântul domnului raportor Riche și vă rog să răspundeți la întrebarea domnului Van de Camp. Vă rog să nu uitați să răspundeți, domnule Riche. Euh, mulțumesc, doamnă președinte, o să o iau în ordine. Le mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere. Le mulțumesc tuturor pentru susținere. În legătură cu ce spunea doamna Montero privind uh, schimbările, schimbarea locului de afectare, Comisia nu a răspuns la această observație. Și observația este cât se poate de bine fondată, însă ideea e că acest lucru e o posibilitate, nu o obligație. Deci nu se va impune uh, statul de pavilion nu va impune statului de port anumite obligații, ci va exista posibilitatea să se facă din nou o inspecție în acele state de port care doresc acest lucru. Deci oamenii care nu vor să o facă nu vor fi obligați și cei care vor să o facă vor putea să o facă. Așadar, în principiu, toată lumea ar trebui să fie mulțumită. Și cred că se reflectă, de altfel, ce spunea doamna Monteiro în această idee. Ca să revin la întrebarea domnului Van de Camp, Sigur că nu dorim să contrazicem acordurile de la Paris, însă, ca de obicei, vrem să mergem mai departe și să ne exprimăm mai precis. Vrem să se țină cont de acorduri în regulament, inclusiv în anexe, pentru că acestea sunt de multe ori mai importante și dorim să ne asigurăm că se face o mențiune explicită a acordurilor de la Paris, uh, și vrem să ne asigurăm că nu suntem în afara lor și nici la standarde sub ele, ci că suntem în cadrul acordurilor și chiar cu standarde mai presus de ceea ce prevăd aceste acorduri. Apoi, um, am înțeles că aveți uh, reticențe în ceea ce privește amendamentul 17, mă adresez doamnei de la Comisie, uh, cu toate acestea, înțeleg, deși înțeleg preocupările dumneavoastră, vreau să vă spun că noi am discutat cu actorii, cu cei care fac inspecții și uh, solicitarea vine de la statele membre, așa ni s-a spus. Deci, decât să spunem că deranjează, pentru că, într-adevăr, amendamentul 17 poate deranja pentru că avea alte efecte colaterale, însă uh, Cred că ar fi bine să uh, ne gândim la acest subiect. Domnul Taylor și nu numai el a spus într-adevăr că ar fi foarte costisitor să se procedeze așa. Și este incredibil că navele care pun în pericol cel mai mare număr de vieți nu sunt incluse în uh, cele care trebuie inspectate și cred că ar fi bine să ne gândim uh, uh, la acest aspect. Înțeleg și ce spuneți dumneavoastră. Poate că la trilog ar trebui ca statele membre să se poziționeze pe această temă. Înțeleg dificultatea, aici suntem de acord, însă eu aș vrea să mențin aceeași poziție. Dacă nu cumva statele membre se răzgândesc. Cred că am uh, explicat acest punct. În rest, Cred că tot ce au propus colegii în amendamente va fi inclus în text și va trebui să... Va, se pare că vom ajunge la un compromis bun. Bun. Rămânem bine dispuși și continuăm. Vă amintesc că votul va avea loc mâine la 9. Trecem mai departe. Norme și standarde de siguranță pentru navele de pasageri. Și dau cuvântul imediat raportoarei, doamna Aiuto. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnă președinte. Săptămâna trecută, la Strasburg, am avut o ultimă reuniune cu raportorii din umbră și aș dori să profit de ocazie pentru a le mulțumi pentru colaborarea deosebit de constructivă pe care am avut-o și desfășurată într-un spirit foarte bun. Referitor la propunerile de compromis, am încercat ca în aceste propuneri de compromis să cuprind cele mai importante elemente ale propunerii de modificare a directivei, printre care și aspecte care au trezit multe polemici. Fără îndoială că vă dați seama deja că printre aceste puncte se regăsește problema aluminiului, care face obiectul unei solicitări de derogare pentru Franța. Și aici am încercat să ajung la o poziție de mijloc care să țină seama de cele mai importante probleme nu, de aluminiu și de materialele echivalente. Aș vrea să fie limpezi lucrurile. Toată propunerea de compromis se bazează pe acest principiu. Vorbim de materialele echivalente. Nu vorbim de caracteristicile materialelor propriu-zise, ci de acele însușiri ale materialelor care, odată adaptate, pot duce la îndeplinirea scopului pentru care au fost folosite. Cam acesta este raționamentul de la baza propunerii mele de compromis. Referitor la problema Franței legată de materialele echivalente. S-a făcut această propunere ținându-se seama de caracteristicile industriei de, de, de Uh, resort din Franța, care are o flotă foarte importantă. Deci e nevoie de oarecare flexibilitate pentru a le permite uh, celor din acest sector să se adapteze la cerințele directivei. Tocmai de aceea am introdus această, în propun, această propunere de compromis acel uh, număr de 8 plus 1 ani pentru Franța, care ar putea să reprezinte un punct de pornire foarte bun. Uh, pentru ca ulterior, în cadrul dialogurilor tripartite, să se poată discuta mai în detaliu cu Consiliul despre asta. Apoi un alt subiect important, unde din fericire am reușit să ajungem la un acord cu ceilalți raportori din umbră, îl reprezintă nevoia de orientări pentru navele de sub, 4, sub 24 de metri. Fără îndoială că Comisia deja se ocupă de acest subiect și noi nu ne propunem să suprapunem uh, activitatea noastră peste uh, Uh, regulile de la nivel internațional care sunt deja în vigoare. Nu asta vrem, să fie limpede. Dar, pornind de la voința pe care am exprimat-o deja la prezentarea acestui dosar, și anume de a nu exista viduri legislative sau zone gri, acesta este până la urmă obiectivul nostru. Pe de o parte, nu vrem să existe suprapuneri cu regulile inter- internaționale, pe de altă parte, să nu existe nici goluri legislative sau uh, zone gri. Apoi, o altă chestiune se referă la Grecia. Am ajuns la un acord aici cu toate celelalte state membre, cu toate statele membre care au stabilit deja o definiție a zonelor maritime, însă în ceea ce privește Grecia, problema identificării acestor zone de interes maritim în cazul specific al Greciei îl reprezintă problema definirii rutelor maritime mai degrabă decât a zonelor maritime. Aici am reușit să ajungem la un acord și cred că aceasta este o victorie, aș zice eu în contextul acestei directive. Și apoi, eforturile Uniunii în ce privește îmbunătățirea problemelor legate de siguranță în sectorul transporturilor maritime, aici am dorit să se facă o legătură între siguranță pe de-o parte și problemele condițiilor de muncă și problemele sociale pe de altă parte. Ele se, sunt foarte strâns legate între ele și interdependente. Mâine va avea loc votul și am toată încrederea în dumneavoastră, în grupurile politice, solicitându-vă în același timp să susțineți mandatul de negociere cu Consiliul pentru a nu pierde ritmul în activitatea de pe marginea acestei propuneri, uh, așa încât uh, să se poată desfășura aceasta în paralel cu activitatea pe marginea celorlalte propuneri din refit. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Iuto! O să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Polieze. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Foarte succintă intervenția mea. Mai întâi vreau să uh, adresez cele mai sincere felicitări doamnei raportor pentru uh, munca depusă și pentru uh, receptivitatea demonstrată propunerea aceasta a Comisiei se îndreaptă tocmai în sensul simplificării directivei, eliminându-se costurile și controlele care până acum nu au reprezentat uh, o plusvaloare reală în materie de siguranță. Acesta este obiectivul. Deja în propunerea de directivă se îndrepta în această direcție, însă cred că activitatea depusă de doamna raportor împreună cu grupurile parlamentare susține această direcție și cred că aduce o, uh, un plus de valoare acestei uh, dorințe de simplificare. Sunt cinci elemente pe care le susținem fără rezerve în cadrul acestei propuneri. Uh, e vorba de sugestii în care se regăsesc amendamente transmise și de colegii din grupul meu. Așadar, nu pot decât să o mai felicit odată pe doamna raportor și evident că uh, Vom susține mandatul pentru negocierile cu Consiliul uh, și sunt convins că și colegii o vor face. Mulțumesc! În numele socialiștilor, doamna Ayala Sender este raportor din umbră, dar nu este în sală. Dorește cineva să ia cuvântul de la socialiști? Domnul Ertug. So thank you very much. Um, I have just one question. Mulțumesc, am o singură întrebare. Vorbim de economia colaborativă sau am luat eu prea repede? Am, mă scuzați. Alors, vous voulez aller plus vite que la musique? Vreți să accelerați bine ritmul. Vă rog să vă puneți căștile, vreți să accelerați ritmul noi suntem la un alt subiect foarte important, norme și standarde de siguranță pentru navele de pasageri. De la digital la nave. Doamna Foster, vă rog, pentru că doamna Ela Sender nu este în sală. Bună ziua! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să îi mulțumesc foarte mult raportoarei pentru reuniunile foarte constructive pe care le-am avut. Cred că, în principiu, compromisurile sunt în regulă. Am avut însă câteva probleme în legătură cu care suntem, suntem mai puțin liniștiți. În primul rând, în ceea ce privește referirea la ă, licitații la modul în care uh, Parlamentul tratează licitațiile. Pentru că e vorba practic de echipamentele de pe nave. Nu putem susține compromisul 2, pentru că aceste vase nu sunt vase de agrement. Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, suntem cât se poate de preciși în exprimarea noastră. Pentru că dacă ne referim la nave de pasageri care circulă în apele internaționale, atunci acestea trebuie să respecte reglementările internaționale. Și cred că ar fi aberant să căutăm să introducem aici un standard UE, pentru că trebuie respectate standardele internaționale. Uh, E un subiect pe care l-am menționat de altfel la reuniunile raportorilor din umbră. Din aceste motive, cred că trebuie să ne gândim mai bine. Pentru că acest lucru nu este adecvat cu regulamentul. În legătură cu rutele maritime, uh, S-a vorbit despre Grecia și ce am spus eu și o rog pe doamna raportor să se gândească la acest lucru. Nu doar Grecia va avea uh, rute maritime sau zone maritime. Sunt și alte state membre care au unele părți din aceste zone sau rute maritime. Și cred că poate ar fi mai bine ca în formulare să se scoată o, o anumită țară și să se lase o referire generală. Pentru că există uh, unele zone maritime în uh, jurul unor insule din Regatul Unit și nu sunt menționate. Deci uh, aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți. În ceea ce privește uh, ameliorarea standardelor uh, sociale pentru lucrători, n-am nimic împotriva, însă această directivă nu este cadrul adecvat pentru acest subiect. Acest document tehnic se bazează pe standarde bazate pe Convenția SOLAS a Organizației Maritime Internaționale. Deci, uh, OMI impune aceste standarde la nivel internațional, deci nu cred că uh, e de domeniul acestei directive acest subiect. Și apoi mai este un amendament referitor la acțiunile de căutare și salvare transfrontaliere. Însă textul ar trebui să se refere doar la navele de pasageri naționale. Nu știu dacă acea referire are ce căuta în text. Însă, ce spun eu, nu sunt chestiuni de politică de partid, ci sunt aspecte tehnice. În afară de acestea, textul este bun și, cum îi spuneam și doamnei raportor, trebuie, cred eu, să mai punem la punct aceste două, trei chestiuni înainte de vot. Mulțumesc. Madame Bilbao, c'est à vous. Mulțumesc, doamna Bilbao. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Ayuto, pentru munca depusă. Am să mă concentrez pe cele cinci uh, compromisuri pe baza cărora am lucrat pe care noi le-am acceptat, uh, vreau să spun clar. În primul rând, în ceea ce privește aluminiul, dacă este sau nu este material echivalent, eu cred că uh, se rezolvă bine în transpunerea textului acest subiect. Deci avem o poziție echilibrată. Este o soluție care ne va permite să cădem de acord. Cam asta e poziția noastră. În rest, vom vedea când vom vota amendamentele, însă cred că trebuie să respectăm compromisurile. Mulțumesc, doamna Bilbao. Doamna Chilönen, doriți să luați cuvântul pe acest subiect? Nu? Mergem mai departe. Domnul Van Dalen. Ja, voorzitter, goedemiddag. Bună ziua, domnule președinte. Aș vrea uh, la votul de mâine să atrag atenția colegilor asupra amendamentului 39. Amendamentul 39. Este un amendament uh, care a fost depus și de colegul Peter Lundgren, amendamentul 40. E păcat că raportoarea nu a inclus aceste amendamente în uh, compromisurile sale. Ce dorim noi este ca definire, definiția navelor tradiționale să fie identică în acest text cu cea din directiva 2259. De ce? Uh, propunerea actuală exclude uh, velierele ceea ce e important. Însă rămân multe incertitudini în legătură cu navele tradiționale. Se vorbește doar de nave tradiționale de pasageri, însă, doamnă președinte, există și nave tradiționale care nu au fost niciodată destinate transportului de pasageri din proiectare. Sunt uh, nave care pe vremuri nu erau destinate transporturile de pasageri, însă transportă în ziua de astăzi pasageri. Noi am dorit ca termenul de pasageri să dispară din definiție și să se vorbească doar de nave tradiționale. De altfel, nu înțeleg de ce raportoarea nu a preluat această idee. Corespunde cu legislația existentă și se ține cont de alte nave tradiționale care istoric nu erau destinate transportului de pasageri, însă astăzi sunt utilizate pentru a transporta mai mult de 12 persoane. Așadar, vreau să atrag atenția tuturor grupurilor politice asupra amendamentelor 39 și 40 și aștept și o reacție din partea doamnei raportor. Mi-aș dori să ne spună de ce nu a considerat că este util să fie introduse și ideile noastre în compromisuri. Vă mulțumesc! Monsieur Taylor. Mulțumesc. Domnul Taylor. Uh, yes, thanks, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. E, văd după amiaza când mulțumim raportorilor. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Aiuto pentru munca sa excelentă și, de asemenea, raportorilor din umbră pentru o abordare foarte constructivă și pozitivă. Ne convine conținutul acestui raport și susținem toate cele cinci amendamente de compromis și suntem deosebit de mulțumiți de faptul că s-a inclus un compromis privind dimensiunea socială uh, care îi privește pe lucrător și care include amendamentul meu menit să garanteze formarea și educația adecvată a personalului în uh, operațiunile transfrontaliere de căutare și de salvare. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare votul. Mulțumesc, domnule Taylor. Domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt francezul de serviciu în, și am să vorbesc despre aluminiu. Vreau să-i mulțumesc doamnei Aiuto pentru munca sa. Nu a fost deloc uh, ușor și aș vrea să mă adresez comisiei și să spun că mi se pare complet anormal ca acest subiect al navelor de aluminiu să fie uh, tratată așa, ca și cum ar fi un moft trebuie să fie clar că aluminiu este un material echivalent uh, și uh, are calitățile sale, poate fi de calitate mai bună sau mai proastă și trebuie reglementat. Doamna Iuto a fost într-o situație foarte dificilă, a încercat să gestioneze un lucru imposibil de gestionat, pentru că propunerea din regulament nu era corectă. Și sunt de acord și cu ce a spus domnul Fandale în legătură cu nave și navele și navele de pasageri. Sunt mici probleme în propunerea comisiei, care au, uh, ne-au plasat uh, pe noi la Parlament și pe doamna raportoare într-o situație incomodă. Îi mulțumesc doamnei Aiuto care a încercat să menționeze materiale echivalente care nu sunt echivalente, dar vor fi făcute echivalente și a întors problema pe toate fețele. Sper să ajungem la trilog cu un mandat de negocieri uh, care să fie acceptat de statul membru vizat, adică cel de unde vin eu, însă mi se pare că propunerea comisiei nu e bună, mai ales pentru un caz de refit. În orice caz, mulțumesc raportoarei pentru efort. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule Riche. Doamnă, doamnă reprezentantă a comisiei, vă rog să luați din nou cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Sincere felicitări uh, întregului grup care a lucrat pe această directivă specifică și mai ales felicitări doamnei raportor. A fost uh, un dosar foarte complicat și pe plan politic, după cum știți, uh, de asemenea un subiect poate și mai delicat decât unele dintre celelalte. Salutăm amendamentele de compromis, mai ales cele care vizează perioada de tranziție, pentru navele din aluminiu și imediat voi profita de ocazie ca să reacționez la ce a spus domnul Riche. Am să repet ce am mai spus anterior. Ne bazăm pe probe internaționale, pe probe științifice care arată clar că nu e vorba de faptul că aluminiu este echivalent cu oțelul, ci aluminiul izolat corespunzător este echivalent cu oțelul. De aceea am uh, decis să abordăm subiectul în această directivă, tocmai ca să ne asigurăm că de câte ori se vor construi nave din aluminiu, pentru că au fost, vor, sunt și vor fi construite astfel de nave, însă dorim să fie construite în conformitate cu standardele internaționale, tocmai din motive de siguranță. De aceea credem că este extrem de important ca această directivă să uh, abordeze subiectul. Mulțumesc doamnei Aiuto pentru un compromis echilibrat pe acest punct specific. În ceea ce privește orientările pentru, pentru nave mai scurte de 24 de metri, cu lungimi mai mici de 24 de metri, Comisia începe să lucreze la un cod pentru nave mici destinat acestor nave în caz de uh, deplasări naționale, pentru că în deplasările transfrontaliere se vor aplica reglementările internaționale în ceea ce privește siguranța. Și doresc să o felicit pe raportoare pentru modul în care a abordat această idee de a face diferența între rutele maritime și uh, arile sau zonele maritime. Uh, Grecia este tratată într-un mod special și credem că ar trebui acceptată definiția rutelor maritime. Cred că dacă am redeschide această discuție pentru toate celelalte state membre care au definit uh, deja arile maritime, nu am face decât să creăm întârzieri inutile în obținerea acordului pe această directivă. S-a mai pus o întrebare uh, de către doamna Foster legată de navele de uh, serviciu. Acestea nu sunt nave de agrement, nu sunt folosite pentru plimbări de-a lungul coastei, însă aș vrea să amintesc că uh, reglementările OMI nu se aplică la navele de serviciu folosite în deplasări interne naționale. De aceea trebuie tratate ca parte a acestei directive. Și un ultim punct pe care aș dori să îl menționez e vorba de schimbarea de domeniu de aplicare prin excluderea tuturor tipurilor de nave tradiționale. Aș vrea să atrag atenția Comisiei TRAN asupra faptului că îngustarea domeniului de aplicare prin extinderea definiției la toate navele tradiționale, inclusiv cele care au fost transformate în nave de pasageri, ar reduce foarte mult aplicarea acestei directive și ar putea duce la o situație în care nave care au fost transformate în nave de pasageri nu vor face obiectul uh, cerințelor și standardelor de siguranță pentru acele nave. Deci de aceea vreau să vă atrag atenția asupra acelui amendament. În rest, vă mulțumim pentru munca de până acum și ca în cazul celor două directive anterioare, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm la modul cel mai constructiv pentru a obține acorduri pozitive cu celălalt colegiuitor. Mulțumesc! Doamna Foster, doriți să mai adăugați ceva? Da, doar să lămuresc ceva. Vorbim de navele de serviciu. Ați spus că dacă sunt folosite în zone internaționale, atunci li se aplică SOLAS. Dar insinuați că, dacă, că pot fi folosite altfel, deci pe plan intern? Că asta am înțeles. Spuneți că navele de serviciu sunt folosite intern? Pentru că înseamnă că atunci eu nu înțeleg ceva. No, I was, I was actually agree- nu, eu eram de acord cu dumneavoastră că și în deplasările interne sunt nave care nu sunt folosite pentru agrement. Explicam că se aplică standardele internaționale doar atunci când sunt folosite în contextul deplasărilor internaționale, în afara apelor teritoriale nu e imposibil ca navele de serviciu să fie folosite și în afara apelor teritoriale. Atunci li se aplică reglementările internaționale, dar eu eram de acord cu dumneavoastră, pentru că eu așa am înțeles din intervenția dumneavoastră, că navele de serviciu sunt diferite de navele de agrement pentru plimbări de-a lungul coastei. Dacă n-am înțeles eu bine, vă rog să mă iertați. I'll speak to you when we've finished. Bine, discutăm în bilateral după încheierea reuniunii. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu întotdeauna sunt la dispoziția membrilor acestei comisii dacă doriți să discutăm despre orice subiect în bilateral. Bun. Deci, biroul doamnei Coloșenska este deschis, după cum ați înțeles, în cazul în care ați avea alte întrebări să-i adresați. Și acum îi dau din nou cuvântul doamnei raportor, doamna Iuto, vă rog. Mulțumesc și le mulțumesc colegilor pentru sprijin referitor la observațiile făcute. Cred că uh, domnul Foster mi-a făcut aceleași observații pe care mi le-a făcut și la ultima reuniune cu raportorii din umbră de săptămâna trecută. Și am să-i dau exact același răspuns. Cât privește cele spuse de domnul Vandal în referitor la amendamentele 39 și 40, pe care le susțin, dar pe care nu le-am introdus într-o nouă propunere de compromis, tocmai pentru că nu au existat și alte amendamente pe marginea acestui aliniat, așadar nu, existau, nu se întruneau condițiile pentru a fi incluse în propunerea de compromis, dar fără niciun fel de îndoială că susțin ideea din aceste propuneri de amendamente. Cam atât din partea mea. Sper ca mâine să existe un sprijin cât mai amplu pentru acest proiect. Mulțumesc foarte mult, doamnei Aiuto. Votul așadar va avea loc mâine dimineață, începând cu ora 9. Și acum continuăm cu raportul doamnei Kilonen referitor la Agenda Europeană pentru Economia Colaborativă. Doamna Chilonen, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru Transporturi, pentru toată munca desfășurată într-un spirit atât de bun și pozitiv. Au fost înaintate 150 de amendamente, ca tare, cred că pot spune, în calitate de finlandeză, că nu mai e mult și putem să tragem concluzii optime în urma acestei activități. Tocmai de aceea le mulțumesc foarte mult colegilor. Cum spuneam, s-a ținut seama de punctul de vedere al uh, sectorului transporturilor, al sectorului turistic, s-a pus un accent deosebit pe repartizarea serviciilor în așa fel încât pentru consumatori să existe o gamă cât mai uh, vastă de servicii disponibile la prețuri cât mai uh, abordabile, prețuri cât mai accesibile, așa încât cât mai multă lume să poată să lucreze în acest domeniu. Trebuie ca soluțiile găsite să fie cât mai inteligente, să țină seama de posibilități și în acest sens trebuie susținută inovarea fără a uita de politicile economice și de obiectivele acestora, printre care decarbonizarea. E important să se asigure accesibilitatea la diferitele moduri de transporturi la prețuri cât mai accesibile. Și în acest sens am încercat să identificăm reglementările cele mai potrivite de la nivelul statelor membre, îndemnând Comisia să le analizeze, să urmărească ce se întâmplă pe piețele respectivelor state membre și să se inspire de acolo pentru nivelul european. Pentru că considerăm că nu trebuie reparat ceea ce nu-i stricat, nu? Nu trebuie să dăm medicamente cuiva care nu-i bolnav. Deci, considerăm că mai întâi de toate trebuie să ne asigurăm că se pune în aplicare corespunzător legislația în vigoare. Jucătorii pe piață trebuie să dispună de condiții echivalente, atât la nivelul cerințelor, cât și la nivelul uh, oportunităților, într-un mediu cât mai competitiv. Toată lumea, deci, să fie pe picior de egalitate. Apoi trebuie să ne asigurăm că diferitele taxe și impozite se plătesc la locul în care se desfășoară activitatea. Trebuie să existe însă și instrumentele necesare pentru asta. De exemplu, în Estonia, Există un uh, sistem prin care reușim să evităm economia gri și neplata taxelor, ocolirea plătirii taxelor, un sistem din care aș recomanda tuturor să se inspire. În acest sens, recomandăm Comisiei să acționeze proactiv și să includă reprezentanțe, includă pe reprezentanții economie colaborative la reuniunile cu părțile interesate. Sperăm că aceste reuniuni se vor baza pe reglementările generale de la nivel sectorial, E important să găsim soluții cât mai durabile, pentru că La nivelul Comisiei TRAN ne dorim să existe o abordare cât mai bună, cât mai pozitivă. Să nu uităm că piața muncii este în plină evoluție, economia evoluează ea însăși. Așadar, se deschid noi oportunități, în special pentru cei cărora le-a fost greu până în prezent să își găsească un loc pe piața muncii solicităm Comisiei să fie cât se poate de activă și de precisă în acest domeniu și să dea dovadă în aceeași măsură de prudență atunci când se pune problema securității sociale. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea situației și în ceea ce privește așa numitele cost-sharing activities. Acestea sunt ceva diferit de economia colaborativă. Punerea la oaltă a autovehiculelor utilizate, car pooling sau car sharing, sunt concepte diferite chiar dacă adesea ele fac obiectul unor confuzii și cred că aici comisia ar trebui să fie mult mai precisă și mai limpede. În sectorul transporturilor, atunci când vorbim despre economia colaborativă, Trebuie să înțelegem foarte bine care este potențialul acesteia pentru eficientizarea sectorului transporturilor, reducându-se la minimum elementele negative din acest sector, cum ar fi ambuteiajele sau poluarea, emisiile de gaze cu efect de seră, NOx și așa mai departe. Este foarte important să se dezvolte în aceeași măsură sistemele de schimb de informații și am putea avea în vedere revenirea la sistemele tradiționale de schimb de informații. Legislația trebuie să permită dezvoltarea acestor sisteme de transport, de transporturi din uh, cadrul economiei colaborative. Obiectivul fiind acela de a se realiza un fel de lanț al sistemelor de transport, unde regulile să fie perfect limpezi pentru toată lumea. Le mulțumim colegilor pentru spiritul de colaborare de care au dat dovadă și pentru propunerile făcute. Am toată nădejdea că mâine, mâine votul va fi pozitiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult doamnei Chilonen și acum îi dau cuvântul doamnei Montero. Vă rog! Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à colega Kilonen esta... Eh, mulțumesc și mulțumesc doamnei Kilonen pentru că ne-a prezentat acest text eh, într-un chip amănunțit și exhaustiv. E un document pozitiv în mult mai mare măsură decât uh, promiteau să fie primele discuții pe marginea acestei economii colaborative. Ne dorim pur și simplu să se lămurească dispozițiile legislative în materie, să se simplifice, de asemenea, dispozițiile în vigoare, în baza unor linii directoare, în baza unor principii orientative care să fie uniforme și coerente pe teritoriul întregii Uniunii Europene. Referitor la acest mod, nou model econe, economic care vizează și sectorul transporturilor și sectorul turismului, trebuie să fim atenți să nu punem uh, uh piedici în calea întreprinderilor și a consumatorilor. Pentru că economia colaborativă poate chiar să determine și să încurajeze crearea de noi întreprinderi, un lucru atât de important la nivelul Uniunii Europene. Apoi, aș sublinia un lucru foarte bun pe care l-a făcut DigiGrow, În ce privește veniturile de scurtă durată, amendamentul 156 se face o distinție între serviciile profesionale și serviciile neprofesionale, pe de altă parte. A fost foarte bine că s-a putut ajunge la un dialog constructiv și sperăm ca Comisia Europeană să continue activitatea pe marginea acestei economii colaborative, fără a ridica piedici ci lucrând în favoarea întreprinderilor și a cetățenilor prin regulile pe care le propune și creând un mediu concurențial echitabil. Pentru că aceste reguli vor fi folosite și pe viitor și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la crearea unui mediu cât mai bun și mai echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Montero, domnule Artuc. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să îmi cer scuze în numele doamnei Țapardel, care are o reuniune la București. De aceea îmi face mie plăcere să prezint poziția domniei sale. Dragi colegi, doamna Țapardel dorește mai întâi să o felicite pe doamna raportor, pe doamna Chironen, pentru munca de bună calitate depusă pe marginea acestui raport, pentru, abo- pentru abordarea echilibrată Economia colaborativă este un nou fenomen și foarte interesant, care însă trebuie abordat cu grijă dacă vrem să profităm la maximum de el. Doamna Zabardel susține proiectul final al textului, care conchide că economia colaborativă prezintă numeroase avantaje pentru economie, dar și anumite caracteristici care ridică probleme. Pentru sectorul transporturilor, economia colaborativă are potențialul de a îmbunătăți mobilitatea și opțiunile de mobilitate, în special utilizarea capacităților existente uh, în ceea ce privește diferitele regiuni, um, poate cele mai uh, îndepărtate. Apoi, în ce privește diversificarea ofertei, acesta reflectă cererea crescută și așteptările călătorilor. În raport însă se recunoaște și faptul că trebuie acordată o atenție deosebită dimensiunii sociale și unei mai mari flexibilități ținând seama de faptul că nu întotdeauna oportunitățile create sunt uh, uh, echilibrate prin existența unor condiții adecvate ale de muncă. De aceea trebuie făcută o analiză și a modificărilor de pe piața muncii odată cu această economie colaborativă. Mă bucur de asemenea faptul că, mă bucură faptul că am putut să vorbim despre impozitarea întreprinderilor la locul de creare a profitului. E foarte important acest lucru pentru că este echitabil și corect față de locurile unde își desfășoară activitatea. Apoi trebuie ținut seama de faptul că se creează dificultăți și se schimbă rapoartele de forță între diferiții actori. De aceea, acest model de afaceri trebuie să dea naștere unui dialog deschis între diferitele instituții într-un spirit de înțelegere și bună credință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ertug! Domnule Dalton, bună ziua! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Mulțumesc și eu, uh, doamnei raportor, precum și raportorilor din umbră, pentru munca constructivă de pe marginea acestui dosar. Doamna raportor îndeosebit a fost foarte deschisă, a colaborat cu noi toți și a acceptat sugestiile de pe marginea acestui raport în mare măsură, însă sunt unele domenii unde nu putem susține propunerea de compromis, în special acest cadru unic și armonizat pentru toată economia colaborativă, pentru că este prea strict pentru cât de divers este sectorul și ar trebui să avem în vedere o abordare sectorială și nu una armonizată. De asemenea, considerăm că pe alocuri uh, se merge cam departe în ce privește piața muncii. În general, economia colaborativă este un fenomen pozitiv pentru că le oferă angajaților suficientă flexibilitate, permițându-le să nu fie sclavii uh, șefilor lor. ci oferindu-le parcă mai multă putere. Dar acest lucru nu se recunoaște în suficientă măsură în acest raport, cred eu. De asemenea, suntem de acord că economia colaborativă este aceea care creează un, uh, o problemă de fiscalitate. Așa cum arăta mai devreme colegul meu socialist, există o problemă din punctul de vedere al impozitării întreprinderilor la locul unde se generează profitul. Asta însă este o problemă care vizează în general întreprinderile multinaționale, multinaționalele și nu doar acele întreprinderi din economia colaborativă. Din potrivă, de foarte multe ori acestea nu fac profit și deci nu plătesc impozite. Uber, de exemplu, nu trebuie să plătească un genul acesta de impozite nicăieri. Aici așadar avem un punct de vedere relativ negativ. Și apoi, pe marginea întregului raport, aș spune următorul lucru. Cred că ar trebui să fim ceva mai optimiști în ce privește economia colaborativă. Ea oferă mai multă putere uh, consumatorilor. În special în sectorul transporturilor, unde călătorii au devenit practic consumatori și dacă modelele de afaceri uh, oferă servicii proaste, atunci uh, Ehm, trebuie să ținem seama de faptul că în sectorul transporturilor, totuși, nivelul de satisfacție al consumatorilor este mai ridicat. Apoi, în cazul uh, fenomenelor acestor de car sharing și car pooling, ele duc la un număr mai mic de autovehicule pe drumuri. Deci, în general, suntem de acord și susținem abordarea din acest aviz, însă unele aspecte legate de compromis și tonul general cam negativ ne ridică oareșcare probleme. În general, considerăm că economia colaborativă este bună pentru sectorul transporturilor și ar trebui să fim ceva mai pozitivi și optimiști când vorbim despre ea. Mulțumesc foarte mult, domnule Dolton, și acum îi dau cuvântul domnului Riche. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc uh, și doamnei Chilonen pentru multele eforturi pe care le-a depus pe marginea acestui compromis, fiindcă se vede bine, și asta a fost menționat și de către Comisia Tinauri, că există tot felul de sensibilități pe marginea acestui subiect al economiei colaborative. Pe de o parte, o sensibilitate, să-i spunem, proactivă, unde se consideră că trebuie subliniate elementele pozitive ale acestei economii și eu împărtășesc această optică, dar există și o abordare mai prudentă care spune că întotdeauna sunt probleme, așa se întâmplă atunci când apar modele noi. Sunt și riscuri, sunt și avantaje, sunt oameni care au pus accentul mai degrabă pe riscuri, alte, alții care au pus accentul mai degrabă pe avantaje. Pe mine m-a surprins faptul și, sau fiecare dintre cele două părți este întotdeauna oarecum mirată de faptul că se, cealaltă parte pune accentul pe celălalt aspect. Eu cred însă că doamna Chilonen a făcut o treabă foarte bună și echilibrată și acest raport vine în continuarea raportului care a fost adoptat de această comisie nu cu mult timp în urmă pe un subiect foarte asemănător, e vorba de câteva săptămâni în urmă. Și mă bucur că spiritul este același pentru că ar fi fost uh, oarecum uh, jenant să avem uh, două rapoarte asemănătoare cu două concluzii profund diferite. Este vorba așadar de un text de compromis până la urmă. Nu e niciodată totul alb sau totul negru. Nu putem, domnule Dalton, să uh, avem un trandafir fără să fie și spini. Deci, Singurul lucru pe care l-aș spune doamnei raportor este că în conceptul acesta de economie colaborativă Domnia sa a îmbunătățit uh, raportul de siguranță dintre părți. Însă, e un schimb, există un, mult mai pronunțat, uh, o mult mai pronunțată încredere a părților care uh, a părților la un raport de schimb, prestatori de servicii și clienți. Nu știu dacă pot să fiu de acord aici cu ce spune proiectul dumneavoastră, dar nu este fundamental, nu am foarte multe alte observații. Mi-ar fi plăcut ca tonul să fie mai îngăduitor cu această economie, dar, așa cum spunea și Ismael, Trebuie ținut seama de diferitele tensiuni și temeri ale diferiților actori, însă în mare susținem acest proiect. Mulțumesc, domnule Riche. Mă înscrisesem și eu la cuvânt în calitate de coraportor, așadar, doamnă raportor, doamnă Kilonen, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul dumneavoastră excelent pe marginea acestui dosar și spun asta pentru că primul mesaj din acest raport este următorul economiei colaborative îi lipsește grav un cadru de reglementare și să știți că mă uit la dumneavoastră, reprezentanții ai Comisiei Europene. Cadrul de reglementare lipsește grav. Și asta în condițiile în care ne-ar fi mai mult decât util, pe de-o parte pentru a stabili contururile acestei activități, care este încă insuficient de bine definită, și percepută încă așa ca o activitate oportunistă, pe de altă parte nu toate activitățile țin de economia colaborativă, chiar dacă actorii din această economie nu cred că sunt aceiași cu cei dintr-o economie uh, obișnuită, tradițională. Și mă uit către domnul Dalton acum. Domnul Dalton ne vorbește de un lucru cât se poate de concret. Și anume de Uber, de firma Uber. Nu vă supărați, domnule Dalton, eu cred că Uber este o firmă de servicii de transporturi care se folosește de o platformă ca interfață. Prin urmare, e vorba de o întreprindere de servicii profesionale de transporturi și aici intervine diferența dintre o economie colaborativă pe de o parte și economia de, um, de partajare pe de altă parte. Aceasta e o primă observație pe marginea raportului doamnei Chilonen. În al doilea rând, economia colaborativă trebuie să fie un serviciu prestat în mod majoritar de neprofesioniști pentru a nu intra în concurență neloială cu activitățile profesionale tradiționale. Vedem acest lucru în cazul serviciilor de tip taximetrie, autobuzuri și așa mai departe. Aceste servicii trebuie să fie mm, prestate de independenți ale căror reguli sau pe marginea cărora regulile de fiscalizare nu au fost încă puse în convergență cu regulile din sectoarele tradiționale. Și aici vom avea discuții foarte grele. În al treilea rând, stimați colegi, să nu fim naivi. Nu vom evita noi utilizarea în mod profesional a acestor platforme, să știți, pentru că tinerii sunt dinamici, evoluția tehnologică există, nu pot eu să fiu jandarmul acestei evoluții tehnologice. Și atunci trebuie să ne punem următoarea întrebare. Cum putem, pe de o parte, să asistăm la multiplicarea acestor platforme și, pe de altă parte, să găsim uh, o, o, o modalitate de a reglementa aceste lucruri? Mai întâi de toate, trebuie fiscalizat pornind de la un anumit prag, apoi pragurile acestea trebuie stabilite fie la nivel de platformă, fie la nivel de sector, sau chiar putem să avem în vedere un prag unic pentru toate activitățile din economia colaborativă. Ei bine, de toate aceste lucruri raportul acesta nu vorbește. Ele trebuie să se regăsească în legislația europeană și mă uit peste eh, cele spuse de domnul Riche, care tot în această direcție s-a îndreptat în intervenția sa. Apoi vorbim de platformele cele mai utilizate, că e vorba de car sharing, de carpooling. Mai adaug eu un strat la asta, în sensul că pledez pentru abordare specifică a Comisiei cu privire la sectorul transporturilor și turismului, pentru care problema de bază care se pune este aceea a protecției consumatorilor și a datelor, chestiuni punctuale, specifice, pe marginea cărora aștept cu mult interes o uh, reacție și cred că și doamna raportor e de acord cu mine, în sensul că acest raport nu trebuie să rămână literă moartă, iar Comisia Europeană cred că a sosit momentul și de mult să ne dea în sfârșit un răspuns la toate aceste probleme care apar și se înmulțesc în statele membre. Sper că voi primi și un răspuns uh, din partea Comisiei Europene, dar acum voi da cuvântul uh, raportorilor din umbră, domnul de Masmecher. Vă rog. Ja, ik ben wel geen schaduwrapporteur, maar ik had graag even het woord. Mulțumesc, nu sunt raportor din umbră, însă iau cuvântul cu mare plăcere. Înainte de toate, aș dori să-i spun raportoarei, doamnei Kilonen și raportorilor din umbră că au făcut uh, o treabă excelentă. Cred că economia colaborativă este foarte importantă. Am înaintat amendamente și mă bucur să văd că au fost um, preluate în o parte din uh, amendamentele de compromis. Pentru mine este evident economia colaborativă. Este importantă pentru un transport uh, care să funcționeze, are avantaje atât pentru antreprenori cât și pentru mediul înconjurător. Sunt absolut de acord cu aceia care au afirmat că fragmentarea și zonele gri din legislație trebuie abordate. Cred însă că trebuie să ne asigurăm că nu uh, vom impune un cadru de reglementare mult prea rigid pentru economia colaborativă, pentru că e vorba aici uh, de a renunța la abordările rigide, e nevoie de, nouă, de un nou tip de legislație care să țină cont de trăsăturile specifice ale diferitelor sectoare care alcătuiesc economia colaborativă. Cred, prin urmare, că trebuie să generăm mediul adecvat pentru inițiativele economice inovatoare. Trebuie să ținem cont de asemenea de potențialul pe care îl prezintă economia colaborativă. Mulțumesc, domnule Demesmacher. Tot un ringraziamento la relatrice ai relatorii om. Mulțumesc raportorilor din umbră ceea ce privește propunerile de compromis care să ajusteze textul inițial în sus sau în jos, consider că textul de compromis la care am ajuns este cât se poate de bun. Referitor la cadrul armonizat versus cadrul fragmentat posibil, noi considerăm că avem nevoie de o Europa în care fiecare sector să fie reglementat nu în mod uh, diferit, ci în mod armonizat. Acesta e obiectivul pe care vrem să-l urmăm. Apoi, în al doilea rând, nu trebuie să renunțăm la realizările pe care le-am obținut deja. E nevoie de garantarea unei concurențe reale și loiale Apoi, în ceea ce privește fiscalizarea, acesta trebuie să reflecte tipurile de activitate profesională de, de, uh, desfășurate. Apoi, problema siguranței a reprezentat în sectoarele tradiționale o realizare. De aceea, cred că trebuie să garantăm o protecție cât mai bună a consumatorilor în continuare. Apoi, trebuie să garantăm Uh, protecția consumatorilor în toate împrejurările și trebuie ținut seama și de posibilitatea de a se realiza portabilitatea datelor și platformelor așa încât să se poată garanta consumatorilor și întreprinderilor uh, cât mai multă flexibilitate, dar cât și mai multă competitivitate. Mulțumesc. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei. Am adus și eu o serie de amendamente care se regăsesc în amendamentele de compromis, pot fi regăsite acolo. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Vizează deoseb reducerea zgomotului, reducerea poluării, bineînțeles și locurile de muncă. Acesta însă trebuie să fi, poată fi asumate și trebuie să aibă o dimensiune socială. Trebuie să fim prudenți aici. De asemenea, mă bucur că se ia în calcul și uh, un caracter de uh, mobilitate partajată, așadar a, a utiliza, nu a deține, mai ales în zonele rurale unde oamenii depind de uh, mijloacele de transport. Uh, un antevorbitor spunea angajații nu sunt sclavi, altcineva spunea că nu ar trebui să fie sclavi. Iată ce am făcut, de pildă, am invitat uh, șoferii de tir din Europa. Era, de pildă, un șofer uh, român care a petrecut 8 luni în Germania, în Franța, în țările de jos, 8 luni a uh, dormit în, a, în tir timp de 8 luni, nici măcar nu a putut merge acasă atunci când uh, i s-a născut primul copil și pentru tot acest uh, interval a primit 233 de euro salariul din România. Iată ce înseamnă pentru mine sclavie. Trebuie să controlăm întotdeauna cu strictețe. Iar acest context trebuie să se regăsească în inițiativa noastră. În al doilea rând, un caracter flexibil pe care trebuie să-l aibă inițiativele economice. Da, e corect. Model inovator de e, afaceri. Însă întrebarea e în ce direcție merge această inovare. În urmă cu două sau trei săptămâni, pe canalul ARD s-a difuzat un film despre Ryanair, cum sunt angajați și plătiți uh, Uh, piloții de la Ryanair. Aceștia nu sunt angajați direct de Ryanair, sunt uh, considerați independenți, prin urmare nu se plătesc impozite, nu se plătește uh, o contribuție socială pentru asigurare. Nu este o inovare, nu e vorba de flexibilitate aici, ci e vorba de a merge pe direct, pe, în direcția greșită. Bineînțeles, dorim să asigurăm competitivitate, condiții egale, însă când condițiile cadru nu sunt uniforme pentru toată lumea, atunci concurența e greșită, iar comisia trebuie să vegheze, știu, că de 10 ani la Ryanair există considerente de a, a interveni. Comisia știe de 10 ani să nu intervine. Bineînțeles, uh, nu interesează. Ce faceți în acest caz punctual ca în calitate de apărătoare a tratatelor? Aici trebuie să intervenim pentru că dacă nu um, vor interveni aceia care se cred deasupra legii și atunci, într-adevăr, vom ajunge în punctul în care angajații vor deveni sclavi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Kramer. Dau cu cuvântul domnului Nilsson. Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când discutăm despre economia colaborativă, trebuie să luăm în calcul noile posibilități, noile modalități de a lucra împreună și de a distribui efortul. Nu e așa? Există apoi alte probleme. Uneori suntem prizonieri ai unui anumit tip de model în sectorul transporturilor, modelul uh, economiei colaborative datează de mai bine de 100 de ani. Ideea de a împărți folosirea unui vehicul. Există cooperative de peste 100 de ani în sectorul transporturilor. Vorbim aici însă de un nou model de afaceri. Eu am obosit să, se tot, să aud cum se tot spune de modele noi. Nu sunt modele noi. De asemenea, nu trebuie să uităm de obligația de a plăti impozite. Eu mă întreb dacă deja se consideră acceptabil a face oferte pentru anumiți operatori de transport, pentru a veni să se instaleze de pildă în țara mea cu nouă modele economice de a crea locuri de muncă în schimbul reducerii impozitelor în schimbul uh, acordării unor degrevări fiscale, de pildă, să se atragă în acest fel noi modele economice care noi întreprinderi care în cele din urmă ajung să nu mai plătească impozite. E un lucru care cere atenția noastră absolută. Vă mulțumesc. Domnule Nilsson, urmează doamna Virkunen. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei, doamna Kilonen, care a colaborat foarte bine cu raportorii din umbră luat în calcul numeroase păreri pe care le-a introdus în amendamentele de compromis, lucruri pe care le-am auzit deja. Aș dori doar să precizez că nu mi se pare deloc realist să credem că ar exista doar un singur cadru de reglementare pentru toată economia colaborativă, pentru că aici se încadrează atât de multe tipuri de sectoare abordare. Ar trebui să fie, prin urmare, una specifică fiecărui sector avem legislație care, de pildă, reglementează serviciile uh, restaurantelor, serviciile de transport și așa mai departe. Nu putem să ne închipuim că toate acestea se vor încadra într-un, uh, în doar un singur act legislativ. În multe state membre există deosebiri considerabile referitor la felul în care, de pildă, se pot închiria pentru o durată temporară apartamentele. Există, de asemenea, probleme în ceea ce privește serviciile economiei partajate, care nu pot funcționa într-un mod uh, uniform în uh, întreaga economie europeană. Avem reguli asemănătoare care guvernează și piața offline și online, dacă e vorba de un serviciu online sau offline. o abordare asemănătoare ar trebui să se aplice și aici mai mult până atunci, în primul rând pentru că legislația statelor membre diferă foarte mult, iar dacă vorbim de pildă de un serviciu ca Uber, care a fost deja amintit, statele membre ar trebui să privească, să analizeze legislația specifică referitoare uh, la um, serviciul de taximetrie. Dacă am putea introduce um, mai multă concurență în sector, nu e corect, bineînțeles, dacă o parte a sectorului este supusă unui volum considerabil de norme de reglementare, concurența ar trebui să fie echitabilă. Iată de ce statele membre ar trebui să analizeze propria legislație. E bine însă că Comisia a venit cu aceste norme orientative. Statele membre trebuie să ofere o șansă acestor inițiative pentru că am investit sute de milioane de euro în a introduce servicii de internet de înaltă calitate. Există acum uh, noi întreprinderi care mizează pe digitalizare. Trebuie să permitem acestor inițiative așadar să uh, se concretizeze. Sunt inițiative populare, eficiente, dar care presupun ca fiecare stat membru să-și analizeze legislația astfel încât să existe și o marjă pentru inovare. De asemenea, aș dori să precizez că nu mi se pare deloc realist să ne gândim că ar putea exista doar un singur cadru de reglementare pentru economia colaborativă. Ar trebui să recurgem la o abordare sectorială. Doamnă Virkunen, vă mulțumesc foarte mult. Mă îndrept acum uh, înspre Comisia Europeană, doriți uh, să interveniți? Acum, pentru Comisie, nu e doamna Vananen, ci domnul reprezint Comisia și uh, DigiGrow. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor acelor membri care au luat cuvântul. Cred că a fost o discuție care a venit cu numeroase argumente interesante. Așa cum au subliniat uh, mulți membri, comi comunicarea Comisiei a accentuat faptul că, după părerea noastră, economia colaborativă prezintă un potențial sporit am considerat că în acest moment, uh, când lucrurile evoluează foarte repede, nu era momentul oportun pentru a introduce legislație, ci trebuia să clarificăm normele la nivel european, în același timp încurajând statele membre să-și revizuiască propriile norme pentru ca toate întreprinderile să poată porni de la același punct de plecare în uh, momentul în care își oferă serviciile. Serviciile private, peer-to-peer, -peer, aici considerăm de pildă că introducerea unor praguri ar putea fi utilă în a deosebi uh, actorii profesioniști de cetățenii privați. După cum au observat mulți membri, Comisia continuă activitatea în acest domeniu. Avem un proiect uh, pentru turism și serviciile de cazare. Aici uh, colaborăm cu actorii din uh, sector pentru a analiza caracteristicile specifice ale sectorului. Mai multe digiuri analizează acest sector care evoluează foarte repede. Dispunem la ora actuală de 10 studii care vor fi disponibile pe parcursul anului 2017 și care ne ajută în conceperea unor inițiative de politică pentru economia colaborativă. Suntem în continuare atenți, urmărim de aproape evoluția lucrurilor și ne asigurăm că normele europene în forma lor actuală sunt aplicate în statele membre. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult. Eu însă nu am înțeles. Motivul e că astăzi doriți să faceți uh, o demarcare clară, după cum ați spus adineori, servicii profesionale, după cum spuneam adineori, e o activitate bine demarcată, după care urmează economia uh, Uh, partajării și aș dori să știu de ce astăzi Comisia Europeană, care vede că e un subiect tot uh, mai actual și care generează numeroase probleme în statele membre, de ce așadar Comisia Europeană nu hotărăște în sfârșit uh, să ia în calcul posibilitatea unui cadru de reglementare? Lucru de altfel adus în discuție de toată lumea. De ce nu încercați să spuneți? E un subiect uh, tot mai actual, trebuie așadar să anticipăm și să venim cu niște norme de reglementare. Eu, dați-mi voie să vă spun câte ceva, dacă lăsăm uh, economia colaborativă fără a veni cu, fără a face vreo deosebire, după care va fi, și fără a interveni, după, va fi ulterior foarte greu să reacționăm. Eu prefer să anticipăm. Spuneți-mi așadar de ce uh, dumneavoastră deocamdată nu ați venit cu nicio normă orientativă pentru a putea crea un cadru foarte clar. Mulțumesc, doamnă președintă. Raționamentul comisiei în redactarea acestui comunicat a fost că economia colaborativă diferă de la sector la sector uh, lucrurile evoluează foarte repede, apar noi modele de afaceri, modele vechi dispar, dispar. Am considerat, prin urmare, că nu exista niciun temei pentru ca Comisia să încerce să introducă un cadru care să încerce să se aplice tuturor sectoarelor unde economia colaborativă e activă. Am considerat că ar fi primatur să ne gândim în momentul în care s-a adoptat uh, comunicatul referitor la economia colaborativă. Comisia continuă să urmărească de aproape evoluția pe piață. Iată ce facem la ora actuală. După care, bineînțeles, pe baza studiilor și în urma discuțiilor cu actorii implicați, vom revizui situația. E bine, eu am ultima întrebare, pentru că e un subiect uh, foarte care mă interesează în mod deosebit, e economia de mâine și nu aș vrea ca economia transportului să fie arătată cu degetul pentru că nu punem întrebările care sunt necesare, pentru că toți colegii au pus întrebări foarte pertinente. Dumneavoastră spuneți că deocamdată nu facem nimic pentru că nu vrem să um, frânăm această economie. Spuneți-mi dacă în economia, dacă Comisia Europeană are la dispoziție aceste studii, ce faceți cu ele? Pentru că doamna ne a spus o întrebare foarte pertinentă. Spuneați că trebuie să evaluăm. Aveți studiile la dispoziție, așadar, ce faceți cu ele? Noi um, ni s-au comunicat și noi, în calitate de Comisie de Transport, am dorit să dispunem de aceste studii. Spuneți-ne așadar uh, ce faceți. Comisia și Directoratul General a realizat diferite studii referitor la economia colaborativă. În urma acestor studii am constatat că e nevoie de mult timp până când aceste studii să fie puse online. Comisia însă publică mereu studii noi odată ce acestea sunt finalizate. Foarte multe studii, așadar, după cum spuneam, vor fi disponibile pe parcursul acestui an, iar acestea se vor referi și la sectorul transporturilor. Vor fi uh, puse pe internet de îndată ce vor fi finalizate. Domnule Cramer, cât se poate de repede? Eu am pus o întrebare la care n-ați răspuns. Uh, vorbeam despre faptul că două treimi din piloții de la Ryanair nu sunt angajați în mod corect. Se anchetează de 8 ani, dar nu e niciun rezultat. Comisia n-a zis nici da, nici nu. Ce faceți? Și dacă nu faceți, de ce nu faceți nimic? Mm, Motivul pentru care nu am abordat acest subiect în răspunsul meu a fost că subiectul nu are o legătură directă cu uh, economia colaborativă. Studiile pe care le facem aici vizează direct economia colaborativă. Merci beaucoup. Mulțumesc Comisiei. Trecem mai departe. Am să rog pe doamna raportor Kilonen să tragă concluziile, ținând cont de faptul că votul va avea mâine la, loc mâine la 9. Ça y est, la transmisie. Bun, ați recepționat? Aveți cuvântul, doamna Kilönen, pentru a trage concluziile în calitate de raportor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Toivon... Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că veți citi din nou propunerile de compromis pe care le-am elaborat împreună cu raportorii din umbră. pentru că așa am reușit să uh, cădem de acord de la bun început. Într-adevăr, uh, statele membre au o anumită poziție și vedem și care sunt uh, simptomele și care sunt medicamentele care trebuie date în funcție de simptome. Aici nu dorim să acționăm imediat prin instrumente legislative. Nu dorim să uniformizăm totul. Ceea ce ne dorim noi este să avem o abordare de piață unică. Prin asta înțeleg că actorii trebuie să fie capabili să își promoveze întreprinderile. În ceea ce mă privește, cred că trebuie să avem un uh, mic set de instrumente la dispoziție, un mic, uh, o mică trusă de prim ajutor. Știți că atunci când cineva se lovește, când se joacă, de exemplu, cum fac și copiii noștri, trebuie să fim capabili să dăm primul ajutor, atâta tot. Adică trebuie să fim prezenți, să monitorizăm evoluția situației însă trebuie să cerem și comisiei să monitorizeze evoluția situației. Trebuie să facem în așa fel încât statele membre să uh, urmărească evoluțiile practice. Și să învețe unele de la celelalte, să nu se repete aceleași greșeli. Pentru că s-a mai întâmplat. întâmlat. Maailmassa tapahtuu Trebuie să ținem cont, sigur, și de evoluția lumii. Însă, asta nu înseamnă că trebuie doar să uh, încercăm să blocăm ce fac sau să copiem ce fac alții. Trebuie să ne întrebăm care vor fi evoluțiile. Domnul Dalton a pus o întrebare. Eu sunt din Finlanda. S-ar putea crede că sunt pesimistă, prin definiție, dar nu este așa. Eu sunt optimistă și îmi doresc ca lucrurile să meargă înainte. Mulțumesc mult, doamnă Kilönen. Vă amintesc că acest raport va fi votat uh, mâine. Chiar vom începe astfel sesiunea de votare. De mâine, de la ora 9. Acum am să-i dau cuvântul domnului Ertug, pentru că doamna Țapardel nu poate să fie prezentă. Și coordonatorul o reprezintă. Domnule Ertug, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată vreau să vă transmit scuzele doamnei Țapardel și să vă prezint poziția sa pe acest dosar specific. Dragi colegi, conectivitatea la internet este una din principalele priorități ale Uniunii Europene și o precondiție pentru o întreprindere funcțională. Cetățenii au nevoie de un internet sigur și ușor de accesat. În acest context, propunerea privind conectivitatea fără fir, lo- lo- fără fir local gratuită în spațiile publice, adică Wi-Fi for EU, oferă uh, noi posibilități pentru dezvoltarea pieței unice. Ca raportoare responsabilă de acest uh, obiectiv, doamna Țapardela a avut un obiectiv dublu. În primul rând, a dorit să se asigure că conectarea la Wi-Fi gratuită va fi disponibilă și, disponibilă și pentru serviciile de transport și pentru cele de turism. În al doilea rând, să se ofere autoritățile publice, autorităților publice șansa de a oferi Wi-Fi care să permită o mai bună accesare a rutelor de transport. În mod similar, pentru turiști, posibilitatea de a avea acces la internet poate să ofere o securitate sporită călătorilor. Raportoarea este de acord că în forma propusă de comisie și dată fiind uh, resursele limitate, această inițiativă ar putea fi considerată doar o mișcare de PR. De aceea e important ca ea să fie mm, bine comunicată autorităților și cetățenilor, ca toți să poată profita. Dacă avem această posibilitate să arătăm că Uniunea Europeană face lucruri bune pentru cetățeni, trebuie să profităm de ea la maximum. În același fel, trebuie să mergem dincolo de promovare și să ne concentrăm pe rezultate. Pentru asta e nevoie de investiții și aș dori să cer sprijinul tuturor colegilor pentru amendamentele care cer Comisiei să mărească fondurile alocate pentru această inițiativă. Calitatea presupune investiții serioase. Un aspect important pe care îl subliniem cu toții la negocieri este importanța unui echilibru geografic corect atunci când se vor dezvolta hotspoturile de internet. Trebuie să ne asigurăm că punctele de acces se creează acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, în statele membre uh, care au nevoie, în zone rurale și urbane. În plus, sprijinul financiar suplimentar este vital. În acest caz, Trebuie ca programul să fie compatibil cu programele operaționale, regionale și locale, cum este FADR, și să creeze sinergii cu acestea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ertug. Dau cuvântul doamnei Virkinen. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc raportoarei noastre și raportorilor din umbră. E foarte important să avem conexiuni rapide și TIC de calitate în întreaga Europa, important pentru economie, pentru servicii, în întreaga Europa. Această propunere are obiectivul de a promova o mai bună conexiune la internet în spațiile locale. În multe regiuni din Europa avem o conectivitate la internet rapidă și accesibilă și uh, aceste servicii sunt oferite uh, de piață, deci companii private au investit în uh, punctele de conectare în multe orașe din Europa și cred că acest lucru trebuie continuat și pe viitor. Pentru a ameliora o uh, activitate de acest tip, trebuie să promovăm concurența loială și trebuie să și liberă și trebuie să ne amintim că nu trebuie să creăm uh, duplicate acolo în zonele unde există deja o conectivitate bună la internet, indiferent dacă este uh, conexiune wireless sau prin date mobile. Știm că în multe state se folosesc mai mult datele mobile, în nordul Europei, de exemplu, și de aceea conectivitatea wireless nu este atât de generalizată. E important, desigur, să stimulăm și investițiile în domeniile în care nu sunt atât de multe conexiuni uh, rapide, mai ales în spațiile publice. Sunt de acord cu ce a spus uh, raportoarea. Mm, pentru noi, la Comisia TRAN, este important să promovăm uh, conectivitatea la internet în zonele turistice, în punctele nodale de transport. Cred că acesta este sectorul pe care noi, Comisia Tran, trebuie să ne axăm. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei și tuturor raportorilor din umbră. Și să vă mulțumesc pe, uh, pentru o cooperare bună. Mulțumesc, doamna Virkunen. Domnul Toșenovski. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc uh, raportoarei pentru uh, colaborarea foarte constructivă la elaborarea de compromisuri. Aș dori să vă atrag atenția asupra anumitor aspecte care pot să reprezinte uh, probleme pentru viitor, din punctul meu de vedere. În primul rând, e vorba de uh, extinderea acestui uh, program. Aceasta este uh, foarte strâns corelată cu finanțarea, deci se pune problema dacă ar fi util să extindem programul sau nu, pentru că atunci s-ar schimba și domeniul de aplicare. Deci, ce proiecte trebuie să susținem? În cadrul competențelor comisiei noastre, mi se pare firesc să ne concentrăm pe uh, transporturile, pe zonele de transport și pe zonele turistice și să acoperim puncte nodale de transport unde o rețea publică uh, gratuită ar uh, aduce un impact pozitiv asupra turismului și asupra coordonării în comuna sau în orașul uh, respectiv. Trebuie să uh, evităm uh, influența asupra prețului transportului public, de exemplu, pentru că acesta ține de un alt domeniu și nu de conectivitatea la internet. Date fiind fondurile alocate, nu cred că ne putem aștepta la un impact uh, prea mare asupra conectivității în întreaga Europa. Aici este vorba mai degrabă de un program complementar, care ar trebui să fie un uh, stimulent și să permită ameliorarea conectivității la nivel local, mai ales în zonele de transport public și în zonele turistice dar acesta nu trebuie să fie un argument pentru a se cere mărirea bugetului alocat pentru acest program. În general, mărirea bugetului este pentru noi un element destul de problematic în legătură cu acest program, program pentru că nu este clar ce resurse pot fi utilizate pentru a se finanța această suplimentare de buget. Apoi, condițiile de accesare a fondurilor trebuie bine definite ca să nu se creeze o concurență cu sectorul privat, după cum a spus colega mea. Așadar, ambițiile noastre nu trebuie să, vite, să vizeze vit, o viteză maximă de conectivitate, ci mai degrabă un sprijin uh, pentru sectorul privat în acele zone unde uh, investițiile în conectivitate nu sunt rentabile. Uh, neapărat, dar acest lucru nu ține neapărat de calitatea conexiunii, pentru că nu putem să ne așteptăm la un transfer de date enorm în aceste spații. Deci credem că mărirea vitezei nu este neapărat un lucru necesar și mă bucur că în discuțiile cu raportorii din umbră am ținut cont de acest lucru. Mulțumesc încă o dată uh, doamnei raportor, colegilor raportori din umbră și sper că aceste compromisuri vor fi adoptate și că ne vor oferi posibilitatea să ameliorăm conectivitatea în întreaga Europa. Mulțumesc, domnule Toșenovski, domnul Radoș. Mulțumesc. Și eu aș dori să uh, mulțumesc colegei și colegilor pentru buna colaborare pe care am avut-o la dezbaterea amendamentelor de compromis. Această propunere este relativ modestă și nu uh, e foarte clar uh, care sunt obiectivele sale, ce instituții sunt vizate. Mai mult, prin amendamentele noastre, S-a extins și numărul de uh, autorități vizate și uh, calitatea internetului s-a mărit, ceea ce riscă să creeze probleme atunci când vom ajunge la punerea în aplicare a acestei inițiative, care, după cum am spus, e modestă. De aceea ar fi bine ca uh, persoanele care fac propunerea să fie conștiente și de ce se poate realiza la un asemenea nivel. În orice caz, trebuie să vedem uh, care va fi rezultatul acestei inițiative uh, foarte modeste, cu fonduri modeste și să vedem în ce circunstanțe se va realiza. Pentru că uh, nu știu dacă vom reuși să mărim finanțarea de la 25 la 50% și grupul meu nici nu susține această idee. Da, aș vrea să vorbesc despre amendamentele de compromis. Acolo se vorbește despre un proiect de transport public gratuit. Transportul public gratuit în sine e un lucru problematic pentru că uh, ține de uh, responsabilitatea comunităților locale și nu poate fi introdus peste tot. Trebuie să respectăm subsidiaritatea și astfel să ne asigurăm că se respectă competențele comunităților locale. În al doilea rând, dorim o aplicare echilibrată a acestor principii și uh, să ne limităm la transportul public în orașe. Transportul public însă nu are ce căuta în această dezbatere și de aceea ALDE are mari nemulțumiri legate de această inițiativă. La amendamentele de compromis 5 și 6 nu se vorbește despre insule. În majoritatea amendamentelor de compromis se vorbește despre uh, regiunile cu uh, întârzieri în dezvoltare, uh, regiuni periclitate. Într-o primă versiune a textului se vorbea despre regiunile insulare, însă în ultima versiune pe care am primit-o acum câteva ore nu se mai spunea nimic despre insule și nu uh, mai uh, înțelegem de ce să nu fie menționate. Dacă tot menționăm regiuni uh, rurale, muntoase și așa mai departe, de ce să nu menționăm și insulele? Ar fi bine să revenim și la insule și să păstrăm regiunile insulare. Când enumerăm toate regiunile, din motive de echilibru, ar trebui să le păstrăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Radoș, doamna Evans. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cooperarea cu raportoarea a fost foarte bună. Pe acest dosar îi mulțumesc că a fost un proces foarte deschis. Știm cu toții cât de important este să uh, ameliorăm și să promovăm conectivitatea la internet în comunitățile locale. Eu uh, reprezint țara Galilor, unde sunt foarte multe zone rurale și cred că și alți membri sunt în situații similare. Însă, la început, grupul meu a fost destul de precaut în legătură cu această propunere a Comisiei. Raportoarea a spus uh, că mulți consideră că e doar un exercițiu de PR. Cu toate acestea, vom susține compromisurile, cu excepția unuia, și anume compromisul 12. Acesta este compromisul care se referă la uh, prelungirea duratei proiectului uh, mai mult de 2 ani. Eu am depus un amendament în acest sens, care se referă nu doar la durata proiectului în sine, ci la suma care trebuie alocată. S-au spus multe despre buget și astăzi inclusiv. Eu și grupul meu considerăm că ar trebui să rămânem la propunerea comisiei în ceea ce privește bugetul și să luăm din fondurile nealocate în CFM. Motivul este că nu trebuie să ne aruncăm, să alocăm sume prea mari pe termen prea lung unui proiect de acest gen, fără să știm ce rezultate va avea. Mulțumesc! Merci, madame. Mulțumesc, domnule Evans. Doamna Del Monte. Mulțumesc, mulțumesc și eu foarte mult, doamnei raportor, precum și raportorilor din umbră. Și eu consider că ar trebui să ne asigurăm că acoperirea comunităților locale prin internet vizează și dacă nu și în special zonele rurale periferice și ultraperiferice. Aceasta trebuie înțeleasă ca un serviciu public, acoperirea de internet, zic. Ca atare, nu putem să o limităm numai la anumite zone și nu și la altele. Orice cetățean trebuie să beneficieze de aceeași, același acces la serviciile acestea, motiv pentru care trebuie să încercăm să promovăm urbanizarea zonelor rurale care, și din acest punct de vedere, care sunt din zone rurale care sunt din ce în ce mai depopulate și care ar trebui să se bucure de servicii de transporturi adecvate ca și de servicii de internet. Și în acest sens am înaintat și câteva amendamente. Aș vrea să mai subliniez un lucru și anume că există dreptul la informație dreptul la informație pe care mediile uh, de presă uh, uh, îl, îndreaptă în direcția digitalizării, așa încât fiecare cetățean să se, poa- să, poată, să se poată bucura de acces la prețuri rezonabile, ba chiar în mod gratuit la internet. Sigur că, pe de altă parte, și în sectorul turismului accesul la internet are o influență majoră, pentru că internetul are acum, este acum un serviciu fundamental pe care toți consumatorii îl solicită. Mulțumesc foarte mult, doamnă Del Monte, domnul Telicica, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur celor spuse de raportorul din umbră, colegul Raduș, dar aș mai adăuga și eu câteva observații personale. Din punctul meu de vedere, programul acesta nu este menit să înlocuiască eforturile și politicile, politicile naționale, programele naționale. Nivelul european este ca un fel de uh, cireașa de pe tort care vine să completeze ceea ce se întreprinde deja la nivel național și nu să intră în conflict cu ce se înfăptuiește la nivel național, doar că în anumite țări cultura internetului este mai înrădăcinată decât în altele și asta ar trebui să ne determine să încurajăm și mai mult o mai bună penetrare a, a conectării la uh, internet uh, fără fir uh, și în acele țări unde aceasta este mai puțin răspândită. Apoi, uh, colega mea vorbea despre lungirea duratei o perioadă mai lungă de mentenanță de cât trei ani la nivelul autorităților se regăsește în program. Eu cred că aceasta nu ar trebui să fie însă extinsă și la, la mijloacele financiare, pentru că și dacă triplăm fondurile, asta nu va duce la schimbări majore din punctul de vedere al acoperirii. Există huburi de transporturi, noduri de transporturi, Însă noi nu cred că trebuie să fim în mod nejustificat, să, să alocăm fonduri nejustificat de mari, pentru că acestea nu vor produce efectele scontate. Sunt însă doar observații personale Eu nu cred că peste câțiva ani va veni cineva să ne să spună să punem capăt acestui program. Asta ar fi extrem de trist, pentru că ar fi însemnat că n-am reușit să schimbăm cultura acestui mod de comunicare în statele membre. Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că votul va avea loc mâine. Dorește Comisia Europeană să intervină? Vă rog, aveți cuvântul pentru a, se referi, va vă referi la acest raport, exprimând poziția comisiei. Vă rog. Mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul. În general, noi suntem de acord cu majoritatea observațiilor formulate de membrii Parlamentului European nu ne dorim nici noi creșterea bugetului, considerăm că e suficient bugetul alocat pentru atingerea scopului acestui program. Vom încerca să asigurăm echilibrul geografic la care s-au referit eurodeputații. Desigur, în ce privește compatibilitatea cu celelalte programe despre care s-a vorbit, aceasta este esențială și noi, desigur, încercăm să o încurajăm pe cât posibil. Acum, în ce privește precizarea dacă ținta este, zonele, este constituită din zonele locale, rurale, mai centrale, mai puțin centrale sau mai periferice, e vorba de toate comunitățile locale. Asta vreau să vă spun. Există și alte instrumente, probabil mai bine țintite pentru atingerea diferitelor categorii de zone. Există programe mai dedicate anumitor categorii, dar acesta este pentru toate comunitățile locale și am dorit de asemenea să avem în vedere și domeniul de aplicare. Avem în vedere o serie de posibilități de utilizare, dar până la urmă comunitățile locale însele sunt acelea care trebuie să stabilească ce consideră că este cel mai potrivit pentru ele, cum să le utilizeze, cum să utilizeze mijloacele care li se pun la dispoziție în mod optim, în funcție de caracteristicile lor. Nu vrem noi să le impunem. Utilizările potențiale, deci, rămân la latitudinea comunităților locale. Cu acestea, cred că am răspuns majorității observațiilor eurodeputaților. Nu știu dacă mai sunt și alte întrebări. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup la Commission. Et nous enclenchons directement Mulțumesc foarte mult Comisiei și cu acestea putem trece la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, care se referă la conectivitatea pentru creștere, competitivitate și coeziune, Societatea Europeană a Gigabiților și 5G. Raportor este domnul Slotovski, căruia îi dau și cuvântul. Mersi, madame la președinte. Um, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim kolegom. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele înaintate. Am avut o colaborare foarte constructivă cu raportorii din umbră. Avem șase propuneri de amendamente de compromis care, în care se regăsesc uh, majoritatea observațiilor dumneavoastră. Le sunt recunoscător colegilor pentru toate amendamentele referitoare la turism, a cărui dezvoltare se leagă strâns de dezvoltarea tehnologică și de internetul de mare viteză. Eu m-am străduit cât am putut să includ în propunerile de compromis amendamentele depuse, multe dintre ele se referă la diferențele de dezvoltare disproporționate dintre regiuni, nu mă refer doar la standardele legate de internetul 5, de, de 5G, ci de diferențele mari și în ce privește viteza internetului în general. Credem că aceste discrepanțe trebuie eliminate, ele însă sunt în creștere și este foarte bine că, ca prim pas că le identificăm. Dacă vrem să le eliminăm, asta înseamnă că trebuie să investim mai mult în infrastructură și să-i scădem costurile. Sigur, e important să ne folosim de un mix de fonduri, astfel încât să putem dispune de cât mai mulți bani și proiectele să fie uh, cât mai bine potrivite nevoilor. Apoi, când vorbim despre infrastructură, cred că nu ar trebui să folosim doar bani publici, ci și să ne folosim și de actori economici privați și să ne folosim de parteneriatele public-private. Trebuie să ne gândim la investiții, inclusiv în domeniile în care profiturile sunt foarte scăzute sau chiar inexistente, pentru a stimula și aceste zone pentru viitor. Apoi, referitor la punctul 4, cred că acesta se referă tocmai la subiectul organizării investițiilor în așa fel încât ele să răspundă exact cerințelor ajutorului public. Trebuie să ajungem exact la punctele slabe, trebuie să încercăm să acoperim golurile și să determinăm investitorii să investească exact acolo. Nu cred că trebuie să ne gândim deocamdată la profiturile care se pot face de pe urma uh, uh, internetului de foarte mare viteză, avem drone, avem vehicule, avem sisteme integrate, internetul obiectelor, serviciile poștale. Nu cred că mai trebuie să vă vorbesc de importanța accesului la internet pentru toate aceste întreprinderi și consumatori. Accesul se face în special, deci, prin uh, Wi-Fi, așa încât uh, le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare, în special raportorilor din umbră și am toată nădejdea că veți vota în favoarea acestui text la sesiunea de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, și acum domnul Par. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele grupului PPE, doresc să mulțumesc raportorului doresc să-i mulțumesc pentru colaborare și pentru efortul depus. În prezentarea dumnealui deja a subliniat cât de importantă va fi această legătură 5G pentru transport, pentru modelele existente, modelele viitoare, dar și pentru modele inovatoare de afaceri. Cred că va fi foarte important și pentru turism. În acest fel uh, se vor putea mm, prezenta noi oferte interesante, atrăgătoare, care să poată uh, apropia de turiști aceste noi modele de afacere. A discutat și despre partea financiară, un capitol important, unde trebuie să fim deschiși I-am uh, cerut comisiei să conceapă o strategie care să analizeze potențialul fondurilor existente. Am făcut de asemenea trimitere că ar trebui să se creeze noi modele în uh, anii care vin. De asemenea, mi se pare important de menționat că raportorul a scos în evidență lacunele în ceea ce privește legăturile existente, deja s-a vorbit despre regiunile ultraperiferice și zonele rurale. Cred că este important, deosebit de important pentru transport, din considerentul că în viitor se va vorbi foarte mult de servicii de conducere autonomă, foarte multe funcții de siguranță vor trece prin acest internet, nu doar pe șosele, ci și pe șine, pe arterele navigabile și așa mai departe. Mi se pare deosebit de important, uh, mai ales pentru capitolul siguranță, iată de ce este important să avem legături line, uh, legături de înaltă calitate pentru a nu apăra aici lacune care ar putea genera nesiguranță. Noi sprijinim oricum raportul. Încă o dată, mulțumesc pentru buna colaborare. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnul Ulari. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați colegi. Vă îi mulțumesc domnului Slotovski pentru acest aviz. Și cred că cel mai bine putem caracteriza colaborarea noastră arătând că grupul S și D susține, SND susține toate cele șapte propuneri de compromis. Așadar, îl felicit pe domnul Slotovski Subiectul acesta vine în continuare a subiectului privitor la digitalizarea economiei europene și în contextul transporturilor inteligente, acesta este pasul de întreprins. Am parcurs etapele 3G și 4G, care acum nu mai sunt uh, Uh, suficiente, cu toate că în anumite părți ale Uniunii Europene nici măcar acestea nu sunt accesibile. Nu numai că există diferențe între regiunile Uniunii Europene, aceste diferențe se întâlnesc și în interiorul statelor membre uneori, deci avem multe de făcut în sectorul transporturilor, astfel încât modelele de afaceri să se bazeze pe acest internet 5G Mai avem deci mult de, de făcut și cu privire la raportul domnului Telicca, aș mai spune că trebuie să ne concentrăm pe digitalizare și că avem nevoie de internet 3G, 4G și 5G pe întregul teritoriu al Uniunii. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Telicca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată că astăzi avem o după-amiază digitală aproape uh, aproape în integralitate, cu doar câteva excepții. Mai întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc domnului Slotovski Proiectul său este foarte bun. Sunt propuneri de compromis pe care le susțin în bloc. Și interesante mi s-au părut două cifre în mod deosebit cea referitoare la accesul la 4G în Uniunea Europeană, 28% pentru 4G și 75% nu, nu este, accesul acesta lipsește. Iată, cifrele vorbesc de la sine, deci e fundamental să investim în acest domeniu. Apoi, domnul Slotovski vorbea de un lucru care mă stânjenește într-o câtva, și anume revizuirea orientărilor pentru ajutoarele de stat. Înțeleg logica dumnealui. Însă vă mărturisesc că tare mă tem că deschiderea acestei probleme a orientărilor ar putea deschide posibilitatea cine știe căror minți foarte inventive să găsească soluții păguboase. Apoi, eu sunt convins că atunci când costurile sunt ridicate și veniturile vor fi foarte mari. Se vorbește de 20 și ceva de miliarde de euro pentru 2025. Cred așadar că aceasta este o ocazie pentru încurajarea investirii capitalului privat și pentru asta nu cred că, ar trebui nevo- nu, nu cred că avem nevoie de revizuirea orientărilor privitoare la ajutoarele de stat. Poate că mai e nevoie de niște clarificări pe aici pe acolo, însă cam acestea sunt observațiile mele așa pe o notă personală, în rest susțin propunerile de compromis. Mulțumesc foarte mult, doamna Evans. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului. Încerc să țin pasul cu evoluțiile acestei epoci uh, a informațiilor și cred că în această direcție se îndreaptă și raportul. Nu voi reitera cele spuse de colegi, cred că suntem cu toții de acord. Raportorul a fost uh, foarte deschis să integreze unele probleme pe care le-am semnalat noi, cum ar fi sistemele de transport inteligente, deci și grupul nostru va susține propunerile de compromis. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Evans, și acum din nou mă îndrept către comisie și dau cuvântul domnului Raimuno. Vă rog. Mulțumesc. Nu vreau să lungesc această dezbatere. De... Le mulțumesc eurodeputaților pentru munca foarte constructivă pe care au făcut-o până în prezent. În această comunicare noi exprimăm dorințele noastre pentru viitor. În special, conectivitatea de mare viteză va fi fundamentală pentru toate sectoarele economiei și societății noastre. În acest sens am elaborat o serie de obiective strategice prezentate în comunicare și încercăm să le și atingem um, folosindu-ne de cadrul uh, reglementar în vigoare, planul de acțiune pentru 5G și planul de investiții pe piețele private, este important să-și găsească modelul de afaceri uh, dorit. Cam atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Votul va avea loc mâine, vă reamintesc. Înainte de a încheia această dezbatere... Ski. La parole est à vous. Dau din nou cuvântul în încheiere domnului Zlotovski, domnului raportor. Mulțumesc foarte mult. Cred că avem viziuni foarte asemănătoare cu privire la viitor, însă dacă sunt diferențe, ele se vor regăsi, se vor vedea mâine la vot. Mulțumesc foarte mult! Cu acestea încheiem ședința din această seară, Să ne revedem mâine dimineață la ora 9, când vom vota. Mai pot să aștept până la 9 și 5, 9 și 7 minute, dar pentru că sunt foarte multe voturi mâine va trebui să începem cât mai rapid. În această seară încheiem ceva mai devreme lucrările noastre. Vă doresc o seară plăcută.